Jag vill eh, hälsa alla kollegor. Aș dori să salut eh, toți colegii, pe toți cei care participă la această întâlnire a Comisiei. Un, sălduros, un călduros bun venit. Președinta mulțumește și salută și interpreții. Avem în fața noastră o după amiază foarte interesantă. Primul punct uh, este pe ordinea de zi, este adoptarea acesteia. Uh, sunt uh, câteva mici schimbări la agenda, la punctele 5 și 6, întrebarea orală și rezoluția în ceea ce privește violența. Vom discuta aceste două puncte împreună, 5 și 6. Apoi, în ceea ce privește punctele 7 și 8, o să procedăm la fel. 7 și 8 vor fi discutate împreună. Le vom uh, discuta, de fapt, mâine, după punctul 10. Punctul 11, programul de la Stockholm, va fi discutat uh, mâine la ora 11. Acestea sunt uh, schimbările aduse ordinei de zi așa încât vă întreb dacă putem să adoptăm ordinea de zi cu aceste mici modificări. Agenda a fost adoptată, ordinea de zi. Acum, aprobarea proceselor verbale de la întâlnirea din 1 septembrie 2009 și dacă nimeni nu are obiecțiuni, înainte de uh, finalul zilei de astăzi, atunci uh, procesul verbal este adoptat. Punctul 3. Comunicări ale președintei. Aș dori să informez pe toți colegii că Liena Maniati de la secretariat uh, va părăsi activitatea de la 1 octombrie, va lucra în uh, Comisia de Control Bugetar. Vreau să îi mulțumesc Ilianei pentru activitatea sa desfășurată în cadrul acestei comisii și vreau să-i urez uh, succes. O altă informație pe care doresc să vă dau este că membrii comisiei noastre vor fi invitați la o întâlnire comună cu Comisia Afaceri Externe și Dezvoltare, care va avea loc pe data de 12 octombrie, între orele 6 și 7. Dr. Asher Rose Negero, care este secretarul general al Națiunilor Unite, spune președinta, va, uh, ea este uh, foarte implicată în probleme privind drepturile femeii, și domnia sa dorește să fie prezentă la această întâlnire a comisiei. Oricum veți primi informațiile necesare și o să vă transmitem și o ordine de zi. Și să sperăm că membrii acestei comisii vor putea să participe la această întâlnire. Acestea sunt cele trei puncte de pe ordinea de zi și asta înseamnă că acum trecem la punctul 4 Acum, depinde de noi să numim membrii uh, la forumul experților din cadrul Institutului European pentru Egalitatea de Gen. Este un privilegiu pentru această comisie să desemneze membrii. Coordonatorii au hotărât uh, anterior în legătură cu cum vom proceda pentru a îi desemna pe acești membri. Uh, modul de uh, operare. Toți membrii vor uh, avea posibilitatea să propună candidați forumului de experți. Am primit un număr de propuneri și pe 1 septembrie coordonatorii au hotărât că trebuie să desemnăm șase candidați care apoi vor fi invitați la întâlnirea comisiei noastre. Și iată, acesta este uh, etapa în care am ajuns astăzi. Astfel, astăzi, a venit vremea să auzim câte ceva despre acești șase candidați, experiența lor în ceea ce privește egalitatea de gen, și putem să auzim punctul lor de vedere în legătură cu uh, modul în care ar putea să contribuie la activitatea forumului experților. Avem șase candidați care vor avea posibilitatea să uh, ia cuvântul astăzi. Ne-am gândit că ar fi bine ca fiecare uh, candidat să aibă 10 minute în care să vorbească despre experiența sa legată de probleme legate de calitatea de gen și pentru a ne puncta care ar putea să fie contribuția în cadrul institutului. Și apoi, timp de 10 minute, se pot adresa candidatului întrebări. și vom face acest lucru pentru fiecare dintre candidații propuși. După care, mâine, coordonatorii vor hotărâ care dintre candidați vor fi uh, desemnați, aleși. Aceasta este procedura pe care o vom urma. Și acum este o mare plăcere pentru mine să o salut pe prima dintre cele șase candidate la această funcție în cadrul Forumului Experților, doamna Liz Kelly, care lucrează acum ca director la unitatea pentru studii privind uh, agresiunea împotriva uh, femeilor și copiilor la Universitatea din uh, Londra. Este o mare plăcere să vă salutăm. Aveți uh, cuvântul timp de 10 minute. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, și membrii acestei comisii să uh, mă uh, acceptați ca și candidat. Aș vrea să vă spun câte ceva despre formarea mea, cum înțeleg perspectiva de gen și de ce uh, violența împotriva femeilor trebuie să fie în centrul uh, Uh, agendelor. Uh, s-au făcut uh, pași importanți în Uniunea Europeană, există o foaie de parcurs, există programul Daphne și există încercări de armonizare a legislației. Acțiunile viitoare vor continua să fie un punct de referință pentru Institutul pentru Egalitatea de Gen. Am lucrat uh, ca profesor, ca formator și practician în astfel de activități timp de 30 de ani. Anul trecut am terminat uh, studiul ONU privind indicatorii globali am uh, făcut uh, cercetări și uh, activități de politici în ceea ce privește violența sexuală, traficul de femei și prostituția, siguranța femeilor și am făcut și am analizat legăturile cu abuzurile împotriva copilului și protecția copilului. Au fost, am participat în peste 100 de Uh, proiecte, 10 dintre acestea fiind transnaționale. Daphne a fost un proiect foarte important pentru Uniunea Europeană și am lucrat cu uh, cadre universitare și cu cercetători din întreaga Europa. Avem uh, uh, realizări în influențarea practicilor în acest domeniu și pentru mine uh, acesta este uh, testul acid, ceea ce poate să schimbe într-adevăr lucrurile. Am, uh, de asemenea, am uh, analizat probleme legate de pornografia care implică copiii. În țara mea Poliția Metropolitană și Ministerul Justiției au responsabilități în aceste domenii și de asemenea există și o comisie națională precum și 40 de ONG-uri care uh, nu au chiar o istorie îndelungată de a conlucra. Însă am reușit să fim uh, recunoscuți uh, ca un factor foarte important în multe domenii de politică. Lucrez din 1988 uh, în universitate și am avut activități în Europa în ceea ce crește abuzul împotriva femeilor și copiilor. Experiența noastră uh, ajută uh, foarte mult în înțelegerea formelor de violență în viața personală analiza de gen ne permite să vedem care este impactul diferențiat al politicilor asupra femeilor și bărbaților. De asemenea, sunt implicate o serie de concepte cum ar fi schimbările climatice și criza economică. Dar analiza privind genul trebuie reînnoită și trebuie să ținem cont de schimbarea realităților și de schimbarea perspectivelor teoretice Uh, uh, unul dintre motivele pentru care cred că este nevoie de un uh, institut de gen este pentru că trebuie să existe responsabilități clare. Dacă sunt prea, mulți, multe, prea multe interpretări, acest lucru nu este benefic. Trebuie să privim lucrurile în același mod și există limitări uh, majore în punerea în aplicare a drepturilor uh, femeilor din cauza unor neînțelegeri. Uh, în funcție de formele de violență incluse în studii, Uh, una din patru femei din Europa vor uh, fi supuse unui incident neplăcut în viața lor. Toate uh, femeile sunt afectate de teama și amenințarea violenței femeile tinere și femeile cu dizabilități uh, sunt mai vulnerabile. De asemenea, am analizat și contextul care duce la violență. Cred că cu toții cunoaștem relațiile de familie, însă uh, violența apare deseori și la locul de muncă, în instituții uh, rezidențiale de îngrijire, în contextul fenomenului migrațional. De asemenea, știm că violența care nu uh, este rezolvată ca problemă duce la o scădere a productivității, este o amenințare pentru sănătatea publică, pentru coeziunea socială și duce la uh, excluziune socială. Uh, sunt suficiente motive ca violența să fie în centrul atenției noastre. Dar un alt motiv care ne determină să facem acest lucru este că violența este Uh, o structură specifică de inegalitate. În violența nu va scădea uh, în mod automat. Nu putem să uh, prognozăm momentul în care vom înregistra scăderi în acest fenomen al violenței. Într-adevăr, există o teorie și există dovezi empirice că opusul este Uh, valabil, și anume că violența împotriva uh, femeilor poate să crească în uh, perioadele de tranziție. În Suedia, indicatorii privind egalitatea de gen sunt în atenția tuturor. Suedia are rata cea mai mare din Europa de violuri Există implicații uh, puternice aici și consecințe în ceea ce privește politicile împotriva violenței. Acest lucru a fost uh, recunoscut în proiecte din uh, Sud, însă trebuie să recunoaștem acest lucru și în Nordul global. Uniunea Europeană și Consiliul Europei uh, au o influență foarte mare asupra agendei violenței în familie. Unul dintre rolurile mele ar fi ca violența uh, sexuală și hărțuirea sexuală să nu fie trecute cu vederea. Este important să recunoaștem Europa ca un laborator de practică și de politică unde punem în aplicare diferite uh, reacții și unde alții pot să învețe. De ce violența trebuie să fie un factor cheie și anume în unele țări Uh, există un uh, scepticism în această privință, uh, dar tuturor le pasă de violență. 88% din cei intervievați au spus că trebuie să se activeze pentru reducerea violenței în rândul femeilor. Am o activitate bogată, actualizată și angajamentul de a purta un dialog cu Comisia pentru Femei pentru a uh, ne asigura că munca dumneavoastră uh, are efecte și pentru uh, ca să se recunoască cele stabilite de Parlament. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Liz Kelly. Aveți, membrii comisiei au uh, cuvântul acum pentru a pune întrebări. Vă rog, doamna Bandica. Mulțumesc, mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și aș vrea să vă întreb următoarele. În primul rând, aveți o experiență vastă în ceea ce privește abordarea violenței. Care sunt primele lucruri care ar trebui făcute în cadrul Institutului European? Cu ce dificultăți credeți că v-ați confrunta și care credeți că vor fi uh, provocările viitoare uh, în acest context european? Mulțumesc. Liz poate să răspund acum la întrebare. Cred că una dintre cele mai mari uh, greutăți este să se ajungă la un consens general în ceea ce privește egalitatea de gen, pentru că există patru cadre diferite uh, în ceea ce uh, privește egalitatea de gen de la o țară la altă și Uh, accentul se pune în fiecare țară pe o, alt, uh, o altă direcție, pe o altă linie de politică. Așa încât prima sarcină ar fi să stabilim care sunt fundamentele, uh, care sunt pozițiile de consens cu privire la egalitatea de gen. Apoi, următorul pas ar fi să vedem care sunt obstacolele sau provocările cu care ne confruntăm pentru a ne îndeplini uh, obiectivele în Europa și poate că avem nevoie de o perspectivă regională pentru că provocările nu sunt aceleași în fiecare regiune. Cred că dificultatea este ca egalitatea de gen este uh, deseori uh, ceva secundar uh, politicilor dar ea ar trebui să se afle în centrul politicilor prin dreptul european. Însă știm că, de fapt, nu este așa. Deci trebuie să găsim modalități de a ne asigură că nu este o chestiune marginală, ci uh, este inclusă în miezul problemei. Trebuie să vedem ce înseamnă analiza de gen. Cred că ne lipsesc aceste uh, competențe, aceste aptitudini în Uniunea Europeană, poate, dar chiar și în cadrul mecanismelor noastre naționale. Mulțumim, doamnă Canelisen, aveți cuvântul acum? Vedem că aveți foarte multe uh, cunoștințe când vine vorba de violența împotriva femeilor. Institutul uh, pentru Egalitatea de Gen uh, se referă la toate subiectele care vizează femeia și egalitatea de gen. Așadar, în experiența dumneavoastră de 30 de ani în probleme de gen, probabil ați întâlnit Ați avut experiență și în alte domenii de politică, de exemplu luarea de decizii de către femei. Puteți să ne vorbiți și despre acest subiect, pentru că introducerea dumneavoastră se baza mai ales pe violența împotriva femeilor. Da, am decis să vă spun ce știu mai bine și uh, cu ce aș contribui eu ca expert însă am experiență în uh, acest domeniu uh, al egalității de gen. Am fost comisar pentru uh, Comisia de Gen la nivel național în Regatul Unit și am elaborat un proiect care să permită femeilor să-și sporească participarea, mai ales la nivel local. Ținta a fost adesea nivelul național și pentru multe femei acest pas este unul prea mare. Așadar, ne-am decis să ne concentrăm mai degrabă pe uh, partea care permite femeilor să activeze la nivel uh, local. Acesta ar fi un prim pas în arenă făcut de către femei. De asemenea, am stabilit niște ținte pentru organisme care numesc uh, oamenii în organisme cu funcție publică. Acum două luni le-am spus clar că lista trebuie să conțină cel puțin 50% femei femeile nu trebuie să candideze la alegeri, ci trebuie doar să uh, dovedească că au experiență și abilități care să le susțină poziția. Egalitatea de uh, gen reprezintă o nouă manieră de a gândi în legătură cu modul în care putem aduce în prim plan chestiunile legate de gen. Probabil uh, mulți dintre dumneavoastră cunosc acest lucru, însă există și o responsabilitate juridică plasată asupra tuturor organismelor publice și aici mă refer la școli, la secții de poliție, uh, și așa mai departe. Trebuie să existe în aceste instituții o schemă a egalității de gen. Pentru acest uh, lucru trebuie să existe un audit la nivelul uh, organizațiilor uh, lor în anumite domenii și trebuie să-și stabilească anumite ținte precise pe care să le atingă într-o perioadă de trei ani. Noi suntem la începutul acestui proiect, însă am reușit până acum să abordăm aceste chestiuni în zonele care ne interesează. Doamna Baul are cuvântul. Mulțumesc, aș dori să pun și eu o întrebare. După opinia dumneavoastră, care este viitorul nostru? Avem nevoie de o nouă strategie? Avem nevoie de legislație suplimentară sau avem nevoie de o mai bună punere în aplicare a legilor pe care le avem? Avem nevoie de un context mai uh, adecvat pentru a avea acces la uh, căi uh, de remediere, la căi de recurs? Care credeți dumneavoastră că este viitorul acestor politici. Eu nu mă pricep la estimări. Cred că de obicei e nevoie să avem un set complet de strategii, nu doar una. Însă, cred de asemenea că Trebuie să permitem oamenilor să aibă o manieră de lucru pozitivă în ceea ce privește egalitatea de gen și nu mă gândesc aici numai la femei. Cred că trebuie să permitem uh, oamenilor să aibă o atitudine critică vis-a-vis -vis de masculinitate. Vă dau un exemplu în domeniul universitar, în ceea ce privește uh, punerea în aplicare a legii. Uh, de ce nu întreabă Uh, oamenii uh, care este motivul pentru care majoritatea infracțiunilor sunt comise de bărbați. Oare uh, acesta este un mijloc de manifestare al masculinității, infracțiunea? Așa am putea avea anumite perspective legate de posibilitatea de a reduce infracționalitatea. Pur și simplu noi avem tendința să considerăm că genul se referă doar la femei. Trebuie deci să ne schimbăm modul de vedere, trebuie să ne schimbăm modul în care adresăm întrebări pentru a putea ajunge la strategii diferite, poate. Nu pot să vă spun însă care este strategia care ne va duce exact uh, spre locul uh, unde dorim să ajungem. Mi-ar fi plăcut să pot să știu chiar și eu acest lucru. Știu că am încercat anumite lucruri care nu au funcționat, am încercat uh, uh, alte lucruri care au funcționat cât de cât și întotdeauna avem nevoie să încercăm lucruri noi. Mulțumim foarte mult. Aș dori să fac și un comentariu și apoi am de adresat și o întrebare. În ceea ce privește comentariul meu, e bine, se leagă de violența împotriva femeilor. Putem observa că în anumite situații cifrele care se leagă de uh, infracțiunile raportate împotriva femeilor sunt mai ridicate în anumite state membre decât în altele. Ați menționat uh, Suedia, unde există uh, un, o cifră mare uh, dar uh, aici eu am o întrebare. Oare uh, aceste uh, cifre nu se pot lega de legislația diferită care funcționează în diversele state membre? Adică poate că într-un anumit sistem se raportează mai multe crime, mai multe infracțiuni, să spunem, și totul depinde de cadrul juridic al statului respectiv, de sprijinul de care se poate bucura victima din partea unor instituții. Încă o întrebare acum. Pe baza uh, experienței dumneavoastră îndelungată în ceea ce privește uh, chestiuni care țin de egalitatea de gen, poate că ați putea să faceți un uh, comentariu vis-a-vis -vis de evaluarea uh, in, Institutului uh, pentru egalitatea de gen și a forului de experți. Care ar trebui să fie prioritățile acestui institut uh, pentru a-și putea uh, desfășura așa cum trebuie activitatea? Cât privește raportarea infracțiunilor, e bine, um, lumea academică este preocupată de aceste chestiuni. Există cel puțin patru uh, aspecte pe care trebuie să le luăm în considerare. Uh, unul se referă la uh, modul adecvat sau nu în care procurorii înregistrează toate infracțiunile care le sunt raportate. Unii sunt mai serioși decât alții. Apoi, dacă legea este una foarte generală, dacă definiția violului este una uh, foarte vastă, atunci există mai multe infracțiuni care se încadrează în această categorie a violului. Uneori nu se pot explica toate diferențele cu care ne confruntăm. Apoi există dorința de a raporta a victimelor violenței sexuale. Și aici trebuie să vedem dacă există posibilitatea de a uh, susține aceste victime, de a le ajuta. Au existat dezbateri uh, în legătură cu acest subiect. Trebuie să ne întrebăm oare media a făcut ceva pentru a susține uh, victimele și așa mai departe. Și apoi există și marea întrebare la care încă nu cunoaștem răspunsul și anume oare nu există niveluri diferite de violență în diferite state? și diferite tipuri de violență în diferite state. Există tendința, spun unii, ca lucrurile să se uniformizeze, însă cred că abordarea noastră trebuie să fie una mai complexă, pentru că lucrurile nu stau la fel peste tot. Nu știm însă cât de diferite sunt situațiile. Iar prioritatea acum, prioritățile acum pentru acest institut, ei bine, eu cred că prima prioritate ar trebui să fie următoarea. ar trebui uh, identificate barierele instituționale uh, în calea um, abordării chestiunii egalității de gen. Și apoi uh, trebuie să ne gândim la perspectiva acestor, acestor fenomene care țin de egalitatea de gen. Parlamentele noastre naționale trebuie să se implice în aceste chestiuni. E, e adevărat o provocare să îți renuiești un angajament vis-a-vis de um, egalitatea de gen și poate pentru unii aceasta nu reprezintă o prioritate. Cealaltă chestiune ar fi să vedem care ar putea fi uh, principalele provocări uh, pentru femei pe termen mediu și pe termen lung. Și ar trebui să ne axăm și asupra acestora. Uh, mulțumim. Mai existau și două întrebări. Mai întâi doamna Șmanski și apoi doamna Costa. Domnul Șmanski, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. S-au spus lucruri interesante aici. Vă sunt recunoscător că uh, vă referiți și la masculinitate și că ați subliniat faptul că acest aspect are, de, are legătură nu doar cu femeile, ci și cu bărbații. Și uh, toate acestea pot fi uh, dovedite în cadrul acestei uh, comisii. Nu știu dacă va exista vreodată uh, o comisie în acest Parlament pentru drepturile egale uh, pentru bărbați, însă eu aș dori acum să mă refer la o uh, întrebare practică. Ea se leagă de un aspect uh, relevant și anume concediul de paternitate, un concept care a apărut de câțiva ani și care se tot vehiculează de atunci. E un concept uh, care devine din ce în ce mai uh, popular. Întrebarea mea este următoarea. Din punctul de vedere al drepturilor egale, ca și expert, cum ați putea concepe acest uh, concediu de paternitate? Cu alte cuvinte, e egal în valoarea sa cu concediul de maternitate? ori ar trebui să fie tratată ca ceva care poate înlocui concediul de maternitate ca substitut al acestea sau uh, poate fi considerat un element complementar care doar ar îmbun- îmbogăți uh, concediul de maternitate ca atare. Așadar, uh, concediul de paternitate ar reprezenta un fel de concediu care are un scop în sine și care nu poate înlocui concediul de maternitate în propria sa funcție? Cred că scopul nostru ar trebui să fie următorul. Părinții copilului, care nu pot fi întotdeauna un bărbat și o femeie, ar trebui să uh, poată să se bucure amândoi de uh, dreptul la concediu, de concediul parental. Acesta trebuie să fie scopul nostru. Cred că există mari probleme atunci uh, când uh, câștigurile femeilor sunt mult mai reduse decât cele ale bărbaților și dacă femeile nu, sunt, nu primesc uh, compensații financiare pentru perioada în care nu lucrează. Dacă venitul femeii nu este același cu al bărbatului, apar aceste probleme dacă nu există plată uh, egală, atunci nu putem împărți dreptul la concediu uh, parental. Prin urmare, aceste aspecte trebuie combinate pentru a uh, funcționa împreună mai degrabă decât separat. Mulțumim foarte mult pentru răspunsul dumneavoastră și acum ultima întrebare al doamnei Costa. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamne Kelly, pentru prezentarea dânsei și sunt mulțumită să văd cât este dânsa de pasionată de subiecte delicate precum violența împotriva femeilor și a copiilor. Sunt de acord că avem nevoie de un institut uh, care să beneficieze de un forum consultativ care să analizeze în spectru larg problemele cu care se confruntă femeile. De fapt, femeile și bărbații, pentru că a subliniat un aspect crucial aici în, ca, în cadrul institutului trebuie abordată și problema bărbaților, nu doar a femeilor. Și eu cred că uh, acesta este unul dintre primele uh, lucruri pe care trebuie să le facă acest institut, să se ocupe de ambele sexe trebuie uh, stabilite uh, discrepanțele care există în termen de politică între cele două sexe, mai întâi. Cred că una dintre activitățile cheie pentru acest uh, forum este um, ca acest forum să se asigure că poate compara uh, statisticile uh, pe probleme de gen din cele 27 de state membre. A trebuit comparate organismele care activează în aceste state membre, pentru că pentru moment am impresia că uh, statele membre nu reușesc să își transforme organismele în unele eficiente. Iar acest institut ar trebui să fie uh, un fel de instrument tehnic care să ajute la implementarea uh, politicilor existente. Așadar, vorbim atât de implementare cât și de verificare, adică să ne asigurăm uh, că luăm în considerare așa cum trebuie aceste chestiuni în statele membre. Prin urmare, consider că avem nevoie de o abordare mai vastă, mai amplă. Cred că acestea ar putea fi uh, principale cerințe. Nu știu dacă și dumneavoastră sunteți eh, de acord cu acest lucru. Mulțumesc. Acum dau din nou cuvântul doamnei Scheli. Sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să cădem de acord în legătură cu un set de indicatori cheie. În afară de o salarizare egală și participare politică și așa mai departe. Vorba de un set mai amplu de indicatori și toate țările ar trebui să raporteze acești indicatori. Este vorba de o provocare imensă. Au existat cerințe din partea Națiunilor Unite, din uh, partea Consiliului Europei, de două decenii și mai bine, uh, pentru astfel de indicatori și majoritatea statelor, inclusiv statul din care vin eu, nu reușesc să ofere astfel de date. Deci trebuie să găsim uh, până la urmă un instrument care să ne spună ce dorim să știm și, de asemenea, să ne asigurăm că vom compara aceleași tipuri de date, pentru că uneori datele statistice colectate la nivel național sunt atât de diferite încât nu comparăm lucruri similare. Trebuie nu numai să avem un set de indicatori, ci, în plus, trebuie să știm cum definim lucrurile și datele trebuie să fie oferite într-un anumit mod pentru a putea face comparații. Sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Aș vrea de asemenea să spun că mai avem nevoie de un alt lucru și anume de un set de concepte care să ne ajute astfel încât să nu vorbim doar despre femei și bărbați, să putem vorbi și despre relații de gen, regimuri de gen. Avem nevoie de concepte astfel încât să nu um, începem să spunem că nu vorbim destul de bărbați, despre bărbați sau nu vorbim destul despre femei. Trebuie să vedem care sunt legăturile între femei și bărbați și care sunt rezultatele în ceea ce privește egalitatea sau inegalitatea de gen. Iată care este sarcina noastră să găsim un limbaj comun care să evite dezbaterile nenecesare în legătură cu definiția genului. În numele comitetului aș vrea să vă mulțumesc călduros, doamnă Kelly, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru uh, răspunsurile pe care le-ați dat membrilor comitetului la întrebările adresate. Mulțumesc! Acum aș dori să spun bun venit uh, doamnei Nicoleta Bițu, care este coordonator de programe la Centrul uh, pentru Studii uh, în domeniul intervenției sociale în București, Romanii Cris. Am spun bun venit Vreau să vă dau cuvântul pentru a ne prezenta experiența dumneavoastră în domeniul uh, egalității de gen și care ar putea fi contribuția dumneavoastră la forum experților. Aveți timp, 10 uh, minute, după care vom uh, prelua întrebări din partea membrilor comisiei. Acum aveți cuvântul. Hello, uh, good afternoon. So, um... Bună ziua! Nu Vreau să mă prezint din nou, uh, pentru că doamna președintă deja a făcut-o. Aș dori să vă prezint experiența pe care o am în domeniul uh, drepturilor femeii. Am, uh, activez de 18 ani în acest domeniu. Am început să lucrez în, în 91, în grupurile afectate de astfel de probleme de inegalitate de gen și, de asemenea, mai apoi am lucrat și în arena internațională de 10 ani contribui intensiv la ordinea de zi a, a, și la agenda organizațiilor internaționale care se axează pe problema a, femeilor din comunitatea Roma. În 99 am uh, editat pentru prima dată un raport pentru Consiliul Europei în ceea ce privește situația femeilor din uh, comunitatea Roma și astfel de, un astfel de raport a fost adoptat de grupul de experți privind uh, populația Roma și populațiile nomade. De atunci, acest raport reprezintă fundamentul activității mele de 10 ani încoace și am urmat uh, recomandările pe care le-am scris în raportul respectiv și cu destul de multă încăpățânare, dacă doriți. Așa cum am spus, am lucrat pentru Consiliul Europei și am făcut lobby la Națiunile Unite în mai multe feluri. Am făcut parte din mai multe formuri de consultative privind uh, uh, femeile în cadrul Națiune, uh, Națiunilor Unite și am fost foarte activă uh, în ceea ce privește punerea accentului pe problemele uh, femeilor din comunitatea Roma. La nivelul Națiunilor Unite, de asemenea, am făcut parte din grupul de experți privind egalitatea de gen ca pregătire pentru conferința de la Durban, un grup de experți care pentru prima dată a pus pe ordinea de zi a conferinței de la Durban conceptul um, de uh, interrelaționare între uh, discriminare de gen um, și etnică. Apoi am fost foarte activă în domeniul lobby-ului uh, la OSCE, la nivelul OSCE și mai ales în două domenii, în domeniul acțiunilor Roma și Sinti, pentru că există un uh, punct de contact pentru astfel de um, aspecte și s-a adoptat o platformă pentru problemele uh, specifice Roma și Sinti și care are, deține și o componentă de egalitate de gen. De asemenea, am făcut lobby și uh, pentru punerea accentului pe problemele um, specifice femeilor din comunitatea romă în legătură cu combaterea traficului și apoi activități de lobby în um, împreună cu punctul de contact pentru populația Roma și sinti, am derulat un o cercetare secundară privind traficul cu ființe umane în comunitatea Roma. Era o campanie de conștientizare în ceea ce privește combaterea traficului cu ființe umane. Am fost de asemenea foarte activă în uh, decada incluziunii populației Roma. Este o inițiativă pe care probabil o cunoașteți. Multe state membre fac parte din această inițiativă regională și uh, s-a pledat foarte mult pentru incluziunea, pentru includerea egalității de gen ca un aspect important al acestei decade. Din păcate, punerea în aplicare a planului de acțiune a decadei la nivel național în ceea ce privește componenta de egalitate de gen nu a avut succesul scontat. Nu mai puțin important este și Parlamentul European. Am uh, făcut lobby aici o perioadă îndelungată, mai ales în legătură cu raportul privind populația Roma în 2006 și am fost de asemenea implicată în audierile Comisiei FAM cu privire la situația ocupării femeilor în zona Europei Centrale și de Est și am făcut o analiză în legătură cu ocuparea în, pe piața forței de muncă a femeilor din populația Roma și am făcut o cercetare în 10 state din regiune, în sud-estul Europei și în sudul și centrul Europei, în ceea ce privește ocuparea femeilor din populația Roma. Și ca parte a activității mele de lobby eh, de plan internațional, eh, vreau să mă refer și la mobilizarea persoanelor, eh, femeilor din populația Roma, ca activiști. Am încercat să să adun astfel de, de persoane care, sunt de, care erau deja active în ONG-uri din acest domeniu, dar care nu, nu se um, adunau, uh, nu se întâlneau pentru a avea abordare coordonată. Acum punem în aplicare o rețea de uh, femei din comunitatea Roma din 15 state și am uh, condus de asemenea um, cercetări cu ajutorul acestei rețele. Rețeaua a avut o activitate intensă, este activă, dar nu este oficială. De fapt, nu ne-am înregistrat ca organizație internațională. Și fac parte din uh, lobby-ul românesc uh, și am avut uh, um, plăcerea să particip la adunarea generală a um, mișcării de lobby la nivel european în rândul femeilor și uh, Apoi, mobilizarea femeilor din populația romă la nivel european este un lucru important pentru că am dorit să um, aducem în centrul atenției uh, aceste aspecte. Nu a fost ușor, a fost uh, destul de dificil să convingem partenerii noștri uh, în domeniul mișcărilor pentru drepturile omului, pentru că și, că și egalitatea de gen este la fel de importantă ca și alte drepturi. În același timp, um, am um, avut o activitate intensă um, pentru a pune la un loc, pentru a coordona mai multe grupuri de femei din comunitatea Roma. Aceasta a fost o activitate care mi-a dus multe bucuri, multe satisfacții, pentru că am încercat să creez punți între mai multe grupuri etnice și între mai multe mișcări. Și la început nu a fost deloc ușor să fac parte din uh, această mișcare a femeilor uh, pentru că nu era, uh, n-a fost întotdeauna ușor să aduc în discuție aceste probleme specifice comunității Roma. Contribuția mea la forumul de experți pentru Institutul European pentru egalitatea de gen vine într-un moment în care nu urmele crizei economice, guvernele își reduc bugetele. Primele instituții care vor fi afectate de aceste reduceri vor fi uh, instituțiile pentru egalitate de gen. Și pot să dau exemplu României. Aș putea da exemplu României, care a uh, dizolvat o agenție pentru egalitatea între femei și bărbați și uh, de asemenea, urmează să desfințeze o comisie privind uh, comisia din Parlamentul uh, României care se uh, axează pe egalitate de gen. Și în acest context de criză economică, Femeile și grupurile marginalizate vor fi primii afectați și de aceea doresc să aduc în discuție și pe ordinea de zi și în planul de acțiune al Institutului să aduc în, în atenție realitatea existentă în Europa. Nu este vorba doar de un uh, singur tip de femeie cetățean al Europei, ci există mai multe tipuri de femei care trăiesc pe teritoriul Uniunii Europene. Chiar dacă ultimul raport al Comisiei Europene privind egalitatea între femei și bărbați din 2008 a arătat că diferența de ocupare s-a redus de la 17,1 la 14,4. Totuși, există încă cetățeni ai Uniunii, uh, Uniunii Europene care nu au acces la un loc de muncă decent. Și aș dori să recomand Institutului să mm, strângă date nu numai pe bază de vârstă, nu numai în funcție de vârstă sau categorie de vârstă. Ultimele date uh, colectate pentru ultimele rapoarte mm, nu sunt, uh, sunt de fapt structurate în funcție de vârstă. Poate că institutul ar trebui să strângă date și la nivel orizontal adică persoane, femei, care aparțin mai multor grupuri, de exemplu minorități etnice, mame care își cresc singure copii, sau uh, generația a doua de, de femei imigrante care uh, se confruntă nu numai cu lipsa ocupării forței, în domeniul forței de muncă, dar și uh, se confruntă cu discriminarea și există constrângeri culturale sunt afectate de violență și cred că eu voi fi întotdeauna voi insista asupra acestui aspect legat de cetățenii europeni. Not... Cred că mă voi opri aici, nu înainte de a sublinia faptul că rolul Institutul European uh, în conlucrarea cu media este esențial și să promoveze așa cum de altfel este înscris în mandatul său, rolul de a promova uh, modele care să nu fie stereotipe. aceste modele trebuie să fie diverse și să nu promoveze numai uh, um, femeile din clasa uh, de mijloc, ci și femei care au reușit să-și depășească condiția um, conlucrarea cu media poate să ajute la eliminarea acestor uh, stereotipuri. Este o muncă deloc ușoară. Am făcut, uh, uh, ne-am concentrat foarte mult în, asupra activității cu media, am lucrat cu reprezentanții mass media și întotdeauna această conlucrare a fost utilă. Mulțumesc! Mulțumesc uh, uh, foarte mult, doamnă Bitu, pentru prezentarea dumneavoastră. Doamna Iuroca, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna Bitu, pentru uh, prezentarea dumneavoastră și a activității dumneavoastră ați fost uh, de ajutor pentru noi în Comisia pentru Femei. Ne-ați făcut să înțelegem complexitatea acestor probleme. N-am avut uh, timp să discutăm pe durata audierilor și în perioada premergătoare raportului, pentru că vorbim mereu despre femeile Roma ca o parte a societății. N-am, uh, n-am discutat uh, în legătură cu provocările majore care se află în interiorul comunității cu care se confruntă minoritatea în general și aș vrea să știu mai mult în legătură cu uh, părerea dumneavoastră. Cum credeți că aceste chestiuni pot fi ridicate uh, în discuție în cadrul Institutului? Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamne Euroca. Aveți cuvântul, doamnă Bidu. Da, e o uh, uh, întrebare grea și încerc să-i dau un răspuns de 10 ani încoace, în sensul că încerc să găsesc un limbaj cât mai echilibrat pentru a îl folosi într-un discurs public. Desigur, uh, constrângerile interne există, dar ele nu sunt aceleași pentru toate grupurile de cetățeni roma. Trebuie să recunoaștem că există o mare diversitate în cadrul comunităților de romi. Însă, pentru a răspunde la această întrebare, uh, uh, căsătoriile timpurii la vârste Uh, Timpuri sunt uh, o problemă. Am uh, finalizat un raport pe această temă care va fi disponibil publicului în următoarele luni, deci un raport pe marginea căsătorilor timpurii în familiile Roma. Apoi sunt comunități afectate de o sărăcie extreme. În Europa Centrală și de Est găsim comunități care sunt integrate în mediul urban, dar care sunt segregate de uh, alte vecinătăți, deci din punct de vedere al locului unde locuiesc există o segregație și nu vorbesc limba, sunt uh, uh niște chestiuni legate de cultura lor. Și au venit uh, oaia neagră a Europei, pentru că nu au o cultură, uh, nu au relații de tip cultural um, și asta reprezintă o problemă spinoasă, pentru că, de pildă, avem oameni uh, care împrumută bani uh, acestor oameni și uh, sunt, devin, uh, depind de rezolvarea unor as, fel de probleme pe plan intern. Cum ar putea să contribuie uh, institutul la discutarea și rezolvarea acestor probleme? În primul rând, așa cum am spus, uh, să pună pe agenda sa uh, probleme care uh, privesc majoritatea cetățenilor europeni. Dar să spunem că, de pildă, există căsătorile timpurii sau în Italia a fost uh, omorâtă o tânără. Uh, ea a fost uh, omorâtă de tatăl ei pentru a spăla onoarea pătată a familiei. Deci uh, e foarte greu pentru mine să prezint și să punctez toate aceste tipuri de probleme, însă cred că a venit vremea ca în elaborarea de politici, în analiza politicilor naționale, trebuie să vedem dacă statele membre Uh, abordează egalitatea de gen pentru toate femeile care sunt cetățenii uh, țării respective. Pentru că uneori se dă atenție numai anumitor probleme uh, care uh, au un efect direct, uh, un efect uh, negativ asupra unor grupuri. Uh, în 2010 avem anul combaterii uh, incluziunii excluziunii și uh, sărăciei, institutul va juca un rol foarte important în uh, această campanie. Cifrele privind uh, uh femeile care sunt uh, excluse social sau care aparțin uh, minorității vor fi publicate astfel. Mulțumesc. Doamna Spolska. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Bitu, îmi amintesc foarte bine de dumneavoastră atunci când ați vizitat comisia noastră în trecut și aș vrea să vă felicit pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Cred că ceea ce ați prezentat aici a demonstrat că aveți într-adevăr o experiență îndelungată într-unul dintre cele mai dificile domenii uh, uh, și uh, sunt și probleme care sunt conexe uh, excluziunii sociale, ocupării forței de muncă, sărăciei, deci sunt foarte multe probleme înrudite. Și cred că deja ați menționat în prezentarea dumneavoastră, iar întrebarea mea este următoarea unde vedeți uh, care este sarcina uh, Institutului privind egalitatea de gen? Culegerea de informații de la diferite state membre și analiza acestor date, apoi prezentarea acestor date? fie în uh, mass media sau în formă scrisă și subliniez din nou prezentarea în mass media acestor date sau considerați că Institutul pentru Egalitatea de Gen ar trebui mai degrabă să se axeze pe elaborarea unor uh, politici uh, active pentru egalitatea de gen? Mulțumesc, doamna Savorska. Și ne întoarcem la uh, candidatul nostru, doamna Bitu. Dacă ar fi după inima mea, ambele aspecte ar trebui să fie responsabilitatea institutului. Dar atunci când am citit care sunt uh, sarcinile, responsabilitățile Institutului European pentru Egalitatea de Gen, Cred că acesta are un rol foarte important în culegerea datelor, desigur, și prezentarea lor publicului larg, dar de asemenea și uh, contribuția sa cu indicatori pentru uh, uh alte instituții. Deci, uh, uh, date care au fost și indicatori care au fost uh, uh prezentați de alte instituții, instituții, cum ar fi Eurostat. Deci Asta ar ajuta foarte mult uh, să se înțeleagă mai bine care este realitatea, pentru că uneori, atunci când citesc directive, recomandări sau rapoarte, am impresia că există o, un hău între uh, ceea ce se spune în aceste uh, uh, dispoziții și ceea ce se întâmplă de fapt în viața reală. Este foarte important pentru institut să culeagă date nu numai prin instituții, ci și în mod direct de la organisme independente. Ci nu, și deci nu numai de la institutele naționale de statistică. În ceea ce privește elaborarea de politici, uh, cred că el are uh, rolul său, pentru că trebuie să analizeze și să recomande metodologii și, de asemenea, uh, bune practici. Uh, una dintre responsabilitățile sale este și aceasta. Deci, văd Institutul European uh, în situația de a analiza astfel de probleme. Dacă al doilea val de țări care au aderat la Uniunea Europeană au aplicat într-adevăr aceste politici de egalitate de gen, pentru că țările care au aderat în 2007 au fost uh, sub presiune de a adopta politicile uh, de combatere a discriminării și de egalitate de gen. Nu că uh, clasa politică vroia acest lucru, voia acest lucru, ci era un criteriu care trebuia îndeplinit pentru a adera la Uniunea Europeană. Am făcut asta. Avem instituții, avem politici antidiscriminatorii, avem politici pentru egalitatea de gen. Cred că acum suntem în etapa în care uh, aceste politici care nu mai sunt asociate voinței clasei politice, e bine, acum deja avem o problemă, pentru că pe termen lung astfel de politici ar putea să nu se mai dovedească a fi eficiente. Doamna Bitu, vă mulțumim încă o dată în numele Comisiei pentru prezentare și pentru uh, răspunsurile clare la întrebări. Uh, toate cele bune! Det är en eh, glädje för mig att få välkomna fru Ginerva Conti Odusorio. E o plăcere să o primim printre noi pe doamna profesor Conti Odorizio. Dumneavoastră sunteți uh, profesor uh, de istoria gândirii politice la Universitatea din Roma și predați și la un uh, institut pentru cercetări în domeniul um, situației femeilor. De asemenea, activați și în domeniul științelor politice și în domeniul modul în care acestea se leagă de egalitatea de gen. Dați-mi voie să vă urez bun venit în cadrul acestei comisii aveți 10 minute la dispoziție pentru a ne prezenta uh, cariera dumneavoastră și, de asemenea, uh, și motivele care vă recomandă pentru acest post de expert în cadrul Institutului European pentru Egalitatea de Gen. Evident, vă vom adresa și întrebări și uh, dumneavoastră veți, ama- veți avea amabilitatea să ne răspundeți la aceste întrebări. Aveți cuvântul. cum s-a spus deja, sunt uh, profesor de doctrine politice și vreau să vă spun că e destul de greu să rezum în câteva minute toată activitatea de cercetare, însă vreau să vă, refer cel puțin, să vă ofer cel puțin două sau trei repere care să uh, vă permită să înțelegeți care ar putea fi contribuția mea pe lângă Institutul European. Deci uh, sunt uh, profesor de doctrine politice și când mi-au început cercetarea mi-am dat seama că în doctrinele politice, așa cum se realizau ele la modul tradițional, nu exista deloc loc pentru femei. 2003. Așadar, uh, am uh, început să mă uh, interesez care sunt mari autori politici și care era concepția lor vis-a-vis -vis de locul femeii în societate. Și așa am ajuns să fac anumite studii, care însă au mi-au creat niște raporturi dificile cu mediul academic, pentru că în acest mediu, acest tip de studii erau descalificate și reputate respinse la nivel ideologic. Însă am făcut progrese în cadrul uh, acestor studii, mi-am uh, construit o proprie metodă. Nu vreau să insist asupra uh, parcursului meu, însă vreau să vă spun că am scris și cărți pe subiectul juristi, juriștilor statului modern am uh, abordat uh, și problema feminismului. Uh, până la urmă vorbeam despre o teoretizare a activității juriștilor din secolul XVII și XVIII. Eu practic făcusem niște studii în domeniul carierei politice a femeilor și vreau să spun că juriștii au sistematizat foarte bine uh, aceste chestiuni, le-au uh, sistematizat ca și mine în uh, spațiul public mai ales. Femeia activa așadar mai degrabă în spațiul privat decât în spațiul public. Am continuat așadar cercetările mele și mi-am dat seama că existau foarte multe femei care făcuseră studii, care uh, Uh, aduseseră critici uh, poziției lor tradiționale. Așadar, uh, exista o discrepanță între gândirea politică a femeii și gândirea politică a bărbaților vis-a-vis de poziția juridică a femeilor. Așadar, la nivel universitar am încercat să promovez această transmitere de informații astfel încât acestea să nu uh, moară. Știm că s-a întâmplat asta în trecut uh, cu femei care au scris astfel de studii și care n-au găsit căi de transmitere a informațiilor. Din 85 uh, uh, predau istoria doctrinilor politice și um, mă refer și la istoria femeilor. Însă, în ciuda acestor fapte, pot să vă spun că eu uh, trăiesc un coșmar când văd că există generații întregi de uh, studenți care ies din universitate fără să cunoască nimic uh, despre istoria femeilor. Părerea mea este că fără o uh, cultură împărțită a femeilor și a bărbaților, uh, ar fi foarte greu să punem în aplicare o politică pentru uh, egalitatea de gen ne lipsește exact această cunoaștere. Nu vorbesc aici despre uh, feminism, despre ideologie, despre uh, discuții care plasează femeia pe un plan egal cu bărbatul, ci vorbesc despre uh, istoria democrației și despre accesul femeilor la drepturile politice, sociale și civile. Aceste uh, cunoștințe încă nu sunt împărtășite, ele în continuare aparțin experților și doar lor. Dacă analizăm istoria societății, uh, trebuie să învățăm uh, că uh, trebuie să împărtășim ceea ce cunoaștem. În Italia se pregătesc adesea sărbători ale femeilor, însă mulți nu-și aduc aminte care sunt femeile care au contribuit la consolidarea națiunii noastre. Vorbesc despre o istorie a emancipării femeilor la nivel european, spun de mult că trebuie să scriem un manual de istorie uh, uh, europeană și vreau să spun că istoria emancipării femeilor este cu adevărat uh, o istorie europeană. Cam aceasta este activitatea mea. Pe lângă aceste activități am uh, colaborat uh, cu anumite organisme, am făcut un prim studiu pe lângă Consiliul Europei în 1994, un studiu redactat în franceză și în finlandeză eu am scris acest raport, care a devenit apoi raport de referință pentru situația femeilor în viața politică a Europei. Nu pot să menționez toate congresele la care am participat, toate studiile pe care le-am elaborat sau la care am contribuit, însă vreau să spun că am fost vicepreședinte a grupului de experți uh, pentru educarea și, educație și formare în Europa. Am publicat uh, un document și în acest document uh, am reușit să menționez valoarea parității ca o valoare europeană. Pe lângă Declarația uh, Drepturilor Omului uh, din 1998, menționez și această valoare care este și a una europeană. Nu trebuie să rămânem indiferenți la aceste lucruri. Trebuie să avem uh, de-a face cu un model uh, de societate la ca, în care femeile au acces la toate uh, ramurile vieții sociale și politice. Sau am putea să ne gândim la un model uh, foarte diferit de societate. Am acest raport la mine, dacă doriți pot să vi-l transmit. Acolo am uh, scris și cât este de important ca în universități să există o politică de uh, cercetare universitară în acest domeniu. În acest domeniu, ca și în alte, dacă nu există cercetare științifică, este pur și simplu imposibil să avansăm pot să fac uh, o comparație cu um, istoria doctrinei politice, unde încă continuăm să scriem despre Machiavelli deși s-a scris mult despre el până acum, ori când vorbim despre istoria femeilor, e foarte greu să găsim uh, manuale, dicționare, enciclopedii, pentru că nu le avem, de fapt. Așadar, în uh, cercetarea universitară trebuie să existe uh, o parte de fonduri alocate cercetărilor care au în centru femeia. Cam atât în legătură cu ceea ce am făcut, făcut până acum. Acum haideți să vedem ce, am, ce aș putea face în cadrul institutului. Pentru prima dată în uh, istoria sa, Europa ar putea avea o politică uh, a parității. Asta ar putea spori legitimitatea unor astfel de uh, studii. Așadar, atitudinea Europei este foarte, foarte uh, importantă. Eu uh, sunt coordonator de doctorat, cred că e singurul doctorat din Europa unde se pune problema cercetării științifice, a parității și a problemei femeilor. Așadar, acest domeniu mă preocupă. însă nu pot să spun că pot face minuni. Însă aș dori să colaborez cu uh, Institutul în domeniul culturii, în domeniul comunicării, în uh, domeniul egalității de șanse, pentru că împărtășesc în totalitate aceste idei. Mi se pare că în aceste programe europene lipsește puțin uh, atașamentul complet și implicarea completă a instituțiilor. Dacă m-aș referi la câteva date obiective, și repet obiective, nu vorbesc aici despre discu discuții politice sau ideologice, deci dacă am uh, studia istoria uh, Revoluției uh, Europene, n-am putea face un studiu bun dacă n-am cunoaște data Revoluțiilor franceze. Așadar, avem nevoie de aceste studii în uh, universitate. Trebuie să vedem când au uh, început femeile să aibă profesii liberale, când uh, s-au implicat în viața socială, când au început cercetările în domeniul interzicerii testelor de paternitate. Deci, repet, vorbesc despre interzicerea studiilor uh, asupra paternității. Și vă spun toate acestea pentru că uh, trebuie să subliniez faptul că sunt foarte multe lucruri care încă mai trebuie studiate. Noi nu cunoaștem uh, data accesului femeilor la viața politică și tot acest demers democratic democratic trebuie să uh, cuprindă aceste aspecte. Cred că am vorbit uh, puțin uh, mai mult decât trebuia, însă dacă aveți întrebări, eu oricum pot să răspund la ele. innan jag lämnar ordet till fru Înainte să dau cuvântul doamnei Paranova, Aș dori să fac eu însă uh, niște comentarii. Sunt uh, uh, sigură că mulți membri ai Comisiei ar dori să fie implicați în rapoartele pe care le-ați uh, menționat. Då lämnar jag ordet till fru Pavanov. Dau acum uh, uh, cuvântul doamnei Parvanova. Se pare că am avut uh, o problemă cu interpretarea, spune doamna președinte. Doamna Parvanova, a fost foarte interesant ceea ce uh, spuneați. Mi-a plăcut uh, ceea ce um, ați afirmat în legătură cu uh, contextul istoric al democrației și al egalității de gen? Săptămâna trecută, sâmbătă, a existat uh, o uh, conferință organizată la Roma pe egalitatea de gen pentru femei care provin din anumite regiuni etnice și au venit femei uh, din 40 de grupuri etnice și au fost reprezentate și de organizațiile lor. După părerea mea, aceasta este o inițiativă bună. Uh, se intenționează elaborarea unei uh, cărți albe până la sfârșitul acestui an, în care să se includă bune practici și exemple pozitive. Dumneavoastră bănuiesc că ați putea să propuneți acest tip de activități în cadrul institutului. Cum credeți că ar putea funcționa lucrurile în practică? Mulțumim foarte mult, doamnă Parvanova. Vă rugăm, răspundeți la această întrebare. Microfon pentru vorbitoare. Vă spuneam uh, că această întrebare este una foarte interesantă. Evident, uh, putem să monitorizăm aceste chestiuni și să le implementăm. Însă ideea mea este că n-ar trebui să ne axăm doar asupra uh, unor sectoare cheie, ci, după părerea mea, uh, cred că politicile de gen reprezintă un domeniu atât de complex când acoperă foarte, foarte multe niveluri. Se includ aici factori economici, social și de altă natură. Însă astăzi uh, ne lipsește abilitatea de a transmite informațiile pe care le deținem, pentru că nu vorbim numai despre femei, ci și despre democrație. Așadar, avem nevoie de informații de bază care să fie împărtășite. Împărtășite de către toată lumea, evident. Mulțumesc foarte mult, dar acum cuvântul doamnei Costa. Aș dori să spun bun venit doamnei profesor Conti Odorizio. în calitatea sa de profesor binecunoscut uh, la Universitatea de la Roma. Sunt încântată să vă salut aici public pentru că am ascultat uh, din cele ce a spus care este importanța cercetării istorice în legătură cu rolul femeii în democrație. Ați fost un factor important în studiile privind egalitatea de gen. Din experiența dumneavoastră, vreau să mă adresez, uh, să mă refer la un lucru foarte concret. Ați spus în prezentare că există e dificil să se atingă scopul institutului. Aici uh, avem reprezentanții ai Parlamentului și ai altor instituții, dar e dificil să ții legătura cu institute din, uh, din statele membre. Care credeți că ar fi contribuția dumneavoastră? Pentru că institutul trebuie să pună în aplicare, să aplice politici în întreaga Europa. Mulțumesc uh, doamnei Silvia Costa, o persoană foarte implicată și o prietenă de multă vreme. Îi mulțumesc pentru întrebarea pe care mi-a pus-o, pentru că îmi permite să uh, spun ceva ce am uitat uh, să spun în prezentare. Ce așteptăm noi din partea Institutului? nu este uh, neapărat să reinventeze roata. Practic, trebuie să creeze conexiuni între ceea ce se întâmplă în Europa. Am participat deja la două întâlniri la nivel european pe tema egalității de gen cu reprezentanții universităților din toate statele membre și organizată această întâlnire de uh, Institutul de la Paris și se încerca crearea unei federații universitare pe domeniul legalității de gen. Nu dorim să facem doar speculații teoretice. De fapt, este vorba de definirea unei politici în fiecare universitate, astfel încât toate cercetările efectuate de 30 de ani încoace să nu fie um, fragmentate dacă avem sprijinul Institutului al Federației pentru a conlucra cu federația care dispune de o rețea universitară, să putem vedea cum în fiecare stat european, în, fieca, în funcție de structura universitară din statul respectiv, uh, cum este deci posibil să inovăm în domeniul învățământului și cercetării. Mi se pare de nesuportat ca la absolvirea facultății de drept sau de economie um, studenții nu cunosc nimic în legătură cu istoria femeilor. Și așa că mă întreb cum judecătorii, polițiștii, comisarii um, și așa mai departe, cum vor putea ei aplica noua legislație în domeniul femeilor dacă nu știu nimic despre acest domeniu sau dacă se vorbește despre egalitatea de șanse este un concept pe care îl înțelegem doar dacă știm care au fost cauzele acestei discrepanțe, care a fost uh, ce a stat la originea acestor discrepanțe. Trebuie să facem bilanțuri de gen. Cum pot să facă economiștii acest lucru dacă ei nu cunosc detaliile acestui domeniu? Deci în fiecare facultate de drept, de economie, de medicină, uh, în toate facultățile trebuie să existe astfel de componente. La Roma 3, universitatea în care eu activez, este o universitate cunoscută pentru că are o aplecare către această problemă și există un singur, de fapt, două cursuri cinematograful și femeile și unul dintre ele și cel de-al doilea cursul meu în cadrul Facultății de Științe Politice. Însă studenții în economie și drept termină facultatea fără să știe absolut nimic în acest domeniu. Eu găsesc că este de neacceptat acest lucru. Îmi cer scuze dacă signat atât de tare. E bine, cred că înțelegem pe deplin această situație pentru că toată lumea în această comisie este angajată pe această cale. Vreau să pun și o întrebare. Mi s-a părut foarte interesant ceea ce ați spus în legătură cu importanța cercetării pentru a aduce în prim plan istoria femeilor și sunt și eu de părerea dumneavoastră că ar trebui să facem un pas înainte în acest domeniu și pentru a face acest lucru trebuie să analizăm, să vedem ce s-a întâmplat în istorie. Este important să putem face acest lucru și ați uh, atins un punct important aici. Aș vrea să vă pun o întrebare. Trebuie, la urma urmei, să extindem cercetările și baza de cunoștințe de care dispunem acum pentru a face mai vizibil rolul femeii în istorie. Cum putem face acest lucru? Cum puteți folosi rezultatele cercetării dumneavoastră pentru a facem mai vizibil uh, egalitatea de gen. Sunt foarte interesată să aflu care este părerea dumneavoastră în acest sens. Mulțumesc pentru această întrebare și pentru sprijinul pe care mi l-ați oferit, pentru că este important să uh, să spunem că istoria democrației conține și istoria femeilor ca și o componentă fundamentală. Este o componentă importantă pentru cercetarea științifică pentru că eu personal dețin un doctorat în cercetare și o doctorandă se află aici în sală. Universitatea investește în acest doctorat, însă după ce își ia doctoratul, nu știu ce se va întâmpla, pentru că cercetările acestea nu sunt uh, pe deplin recunoscute. În universitatea în care eu activez uh, pot să vă spun că lupt. Uh, lupt împotriva zâmbetelor colegilor mei care mă cataloguează drept feministă învederată. Deși eu cred că mai degrabă sunt un membru al mediului academic. E vorba, vreau să spun că eu uh, vreau să rămân în domeniul meu, în domeniul științei și vreau să vă prezint și antologia pe care am uh, scris-o, care are titlul Perfilo e Persenio, și trebuie să propunem modele feminine pozitive, pentru că fetele noastre, nepoatele noastre privesc uh, la televizor și văd doar uh, femei foarte frumoase, decoltate la ora 4 după amiaza, care fac tot felul de gesturi ciudate. Nu asta înseamnă neapărat demnitatea femeii, trebuie să demonstrăm, să arătăm de fapt roluri pozitive și să arătăm și uh, exemple de femei care s-au luptat pentru egalitatea de gen și acestea sunt femei extraordinare. Vreau să le prezint. Uh, Eliza, dacă se poate, să vă arate cartea pe care am scris-o. Poate ar putea deveni un manual european, un exemplu, un model. Există femei, dar și bărbați. Istoria feminismului nu reprezintă, nu este doar o istorie a femeilor, este o istorie a femeilor și bărbaților care s-au luptat pentru aceste idealuri. Poate că la început feminismul era puțin separatist. Eu nu știu ce să spun, de fapt sunt uh, istoric și am arătat că au, au fost femei din Italia, Franța mm, și uh, Statele Unite, chiar într-o epocă chiar în care nu exista internetul, uh, aveau legături foarte strânse între ele. Mulțumesc foarte mult în numele întregii comisii. Aș dori să vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi aici pentru a ne face această prezentare. A fost foarte interesantă. Vă urez mult succes în activitatea dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc și mult succes și dumneavoastră! Jag vill ehm, välkomna fru Gröner. Aș vrea să spun acum bun venit doamnei Gröner. Mai mulți colegi, printre care și eu, am lucrat împreună cu doamna Gröner în comisia noastră și ne bucurăm să o avem din nou printre noi. La întâlnirea noastră, Lisi Gröner a fost coordonator al comisiei noastre până în 2009, uh, în iunie 2009, a fost și vicepreședinte a Organizației Femeilor Socialiste la nivel internațional în mai mulți ani, a lucrat, uh, a activat în mai multe campanii în încercarea de a combate violența împotriva femeilor. A fost de asemenea foarte activă în ceea ce privește um, toleranța zero în domeniul violenței împotriva femeilor și a fost uh, inițiatorul uh, în uh, unei mișcări care a avut loc în timpul Cupei Mondiale din Germania, se numea Red Card și lupta, combătea prostituția. O invităm pe doamna Gröner pentru a ne face o prezentare în legătură cu potențiala contribuție la forumul experților în domeniul problemelor de gen. Și apoi vă voi da că, uh, cuvântul să răspundeți la întrebări. Aveți cuvântul, deci. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Este o, o mare bucurie să mă aflu aici din nou în Comisia pentru Egalitate de Gen și sunt foarte încântată să spun că aici se află și fosta președintă a Comisiei și mai multe persoane care aduc uh, contribuție importantă. De ce am candidat pentru calitatea de expert în Institutul uh, pentru Egalitate de Gen? pentru că este important, după părerea mea, ca acest institut să beneficieze de experiența experților care dețin experiență într-un context european, astfel încât să putem ajunge la rezultate mai rapid. Acest institut a apărut ca idee acum 15 ani în Parlamentul European și cred că ar trebui uh, ca Parlamentul European să joace un rol important în uh, asigurarea, uh, în a ne asigura că acest institut își va îndeplini obiectivele. Acum, institutul va va prinde contur și sper că și Parlamentul și Comisia ar trebui să încerce prin intermediul grupului de experți să uh, accereze activitățile acestui institut. S-ar, activitățile ar trebui să înceapă în 2011 și am avea nevoie și de rezultate rapide. Aș vrea să vă spun care este contribuția uh, posibilă pe care aș uh, putea o avea. Aș dori ca numeroasele cunoștințe pe care le-am acumulat să poată fi uh, traduse în Uh, transpuse în practică. Trebuie ca aceste cunoștințe să-și facă simțită prezența în viața cotidiană a cetățenilor noștri din Uniunea Europeană și voi face totul pentru ca acest institut să aibă o activitate încununată de succes. În trecut ne-am uh, unit uh, eforturile pentru a uh, argumenta ideea unui astfel de institut și nu aș vrea acum să revin asupra tuturor celor pe care le-am făcut în trecut în acest sens. Trebuie să insistăm însă pe o problemă, pe un aspect cheie. Având în vedere cunoștințele pe care le avem, trebuie să trecem la practică. Cred că în trecut piatra unghiulară a fost uh, extinderea Uniunii Europene și am reușit ca femeile din uh, Europa Centrală și de Est după aderare să fie uh, bine reprezentate în uh, instituțiile europene. Femeile trebuie să apere rolul femeilor și ele trebuie să fie în uh, funcții importante politice și economice. În acest scop este nevoie de strategii, de noi strategii care trebuie să fie coordonate și sper că Institutul pentru Egalitatea de Gen va face uh, propunerile necesare pentru ca apoi la nivel politic aceste uh, propuneri să fie adoptate. Iată care sunt uh, planurile mele pentru viitor. Un alt uh, subiect de actualitate este violența împotriva femeilor care îmbracă diferite forme peste tot în Uniunea Europeană. În trecut am reușit să avem programul DAFNE, un instrument foarte eficace, foarte eficient. Uh, sunt uh, încântată că el a fost prezentat aici. Am lucrat împreună la crearea acestui instrument și am reușit uh, să concentrăm energiile organizațiilor neguvernamentale a Parlamentului, am lucrat cu toții în aceeași direcție pentru atingerea aceluiași obiectiv. Pentru a face să prevaleze drepturile femeilor, trebuie să uh, conlucrăm uh, um, violența este uh, în plină afirmare peste tot. Iată abuzurile care se fac împotriva femeilor, pornografia și cred că institutul trebuie să facă niște propuneri în acest sens. Un alt domeniu important asupra căruia ar trebui să ne aplecăm pentru a face progrese este revendicarea uh, unei un tratament egal la o muncă egală. Există multe propuneri în acest sens, există studii, multe măsuri de punere în aplicare, diferite proiecte în statele membre. Și uh, aici trebuie să creăm sinergiile în cadrul Institutului pentru uh, a obține o plată egală pentru o muncă egală. Trebuie să prezentăm uh, modele statelor membre și trebuie să avem, uh, din punct de vedere legislativ, uh, baze comparabile. Și asta este una dintre sarcinile acestui institut. Sper că o să pot uh, să îmi aduc contribuția, să pun și eu o piatră la această temelie prin experiența pe care am acumulat-o Um, și prin activitatea în alte structuri și am lucrat foarte mult cu ONG-urile, cu uh, organizațiile de femei și um, e vorba deci de uh, organizații de femei, cum ar fi UNIFEM, uh, structurile din cadrul Națiunilor Unite sau din cadrul Comisiei. Toate acestea pot să fie utile. Trebuie de asemenea să cunoaștem uh, toate rotițele și cum funcționează aceasta, acestea în Uniunea Europeană. Asta uh, ar servi foarte mult grupului uh, de experți care lucrează în cadrul Institutului European și experiența mea ar fi utilă. Și cea mai recentă experiență pe care am acumulat-o este departe de a fi de neglijat. Uh, cu doi ani în urmă aproape am fondat o întreprindere și am creat de atunci șase locuri de muncă pentru femei. Am uh, pus bazele și unei rețele de uh, femei uh, patron, femei întreprinzătoare și ne gândim cum putem să uh, îmbunătățim situația economică astfel încât femeile să poată să trăiască independent de bărbați. O altă problemă. Oare Europa trebuie să fie vârful de lance pentru o nouă conferință mondială uh, a femeilor? Am avut uh, un succes foarte mare la Pekin. Am uh, Uh, pus în aplicare programul de măsuri, dar uh, au trecut deja 20 de ani și dacă acum uh, um, privesc către 2015, cred că va fi o ocazie pentru institut să vadă dacă până atunci poate să organizeze o nouă conferință mondială sau o conferință europeană pentru tra- exercitarea în practică, transpunerea în practică a drepturilor femeilor. Cred că aici am putea să beneficiem de un anumit sprijin. Ideea este să știm dacă criza economică mondială poate să uh, situeze într-un nou cadru, să ducă la o reevaluare a raportului femei e bărbat, să Uh, aducă cu sine o reevaluare a rolului femeilor care duc cu ele povara războaielor, ele duc uh, greul sărăciei. Uh, cred că acest uh, institut uh, poate să facă foarte mult pentru a se înregistra progrese în acest domeniu. În general vorbind, cred că deja am obținut rezultate foarte bune grație uh, grupurilor de experți pe plan național, uh, grație universităților. Trebuie să se realizeze sinergia tuturor acestor forțe și cred că Institutul va fi în măsură să o facă. Uh, cred că alocările alocațiile financiare nu sunt prea mari, dar cu o echipă uh, de 10 experți, acest uh, institut uh, ar putea să ducă la progrese semnificative. Vreau să aduc în cadrul acestui grup de experți experiența mea și vreau să mă angajez plenar în uh, activitatea acestui grup. Vă mulțumesc! Um, mulțumesc, uh, doamnă Gröner. Acum puteți să adresați uh, întrebări. Doamna Casia Perez este prima care pune întrebarea. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să spun bun uh, venit uh, lui Lisi Gröner și să o salut uh, în mod deosebit pentru că a contribuit foarte mult la ceea ce facem noi pentru egalitatea femeilor din Europa. Cred că Uh, este un avantaj cunoaște uh, instituțiile europene, cunoaște mecanismele, știe ceea ce trebuie făcut uh, pentru a intensifica cooperarea și dintre Parlament și Institut. Sunt chestiuni care ne pasionează pe toți. Domnia s-a apunctat toate chestiunile care ne preocupă pe noi legate de gen Uh, și uh, în felul acesta femeia poate să participe la viața socială și economică uh, a Uniunii. Cred că Institutul pentru Egalitatea de Gen ar putea să facă foarte mult. Acum, în ceea ce privește Institutul LISI, ce crezi că putem să facem pentru egalitatea femei-bărbați, dar să și luptăm împotriva acestui plafon de cristal. Pentru că vedem că femeile participă uh, pe plan politic și economic, dar nu reușesc să treacă acest prag de cristal De la crearea Parlamentului European sunt uh, tot mai multe uh, femei uh, care sunt membru, însă dacă ne uităm în diferitele comisii, vedem că posturile de președinte, vicepreședinte sunt în general ocupate de bărbați și femeile nu au posibilitatea să se facă văzute, să uh, obțină aceste posturi. Același uh, lucru este valabil și uh, pentru sindicate, pentru conducerea întreprinderilor, însă am observat că totuși femeile uh, ocupă uh, într-o măsură tot mai mare astfel de funcții. Și atunci când vorbim despre violența împotriva femeii, atunci când vorbim despre diferențele uh, de Uh, remunerație între femei și bărbați, constatăm că, uh, din păcate, în Europa nu avem criterii omogene uh, pentru a putea compara ceea ce se face dintr-o țară la alta. Și atunci când vorbim despre violența împotriva femeilor, constatăm că fiecare țară evaluează această violență potrivit criteriilor pe care le are. Deci este greu să se facă uh, uh, comparații. Acest institut pentru egalitatea de gen trebuie să procedeze astfel încât să se poată elabora criterii omogene, criterii comune. În felul acesta vom reuși să avem o viziune clară a, a uh, situației nu numai în ceea ce privește combaterea violenței împotriva femeii, sau, ci și probleme cum ar fi uh, diferențele de salariu. O să-i dau acum uh, cuvântul lui Lisi să răspundă la întrebări. Nu pot decât să subliniez ceea ce ați spus. E nevoie de indicatori comuni pe care să-i putem interpreta pentru a vedea cum evoluează egalitatea între bărbați și femei. Au fost făcuți niște prim pași în acest sens, însă cred că este uh, sarcina acestui institut să insiste, să uh, meargă mai departe și să colaboreze cu institutele naționale. Trebuie să avem astfel de uh, indicatori și uh, să modificăm uh, mentalitatea. Femeile nu trebuie să se bată singure la una dintre cele mai recente vizite pe care le-am făcut în această, în această comisie în Suedia, am avut ocazia să vedem că acolo există niște proiecte minunate. În uh, Suedia s-a uh, schimbat uh, mentalitatea. Dacă un tată nu-și ia concediul parental pentru a avea grijă de copii săi, el este criticat de cei din jurul său. Deci s-a schimbat mentalitatea, a evoluat conștiința. Și în minunata noastră țară, Spania, am uh, înregistrat uh, o evoluție a mentalității. Uh, puterile politice sunt împărțite acum între bărbați și femei. Avem o experiență de unde putem să tragem seva pentru activitățile noastre viitoare. Însă, de vreo 40 de ani mă bat pentru aceste idealuri și nu am renunțat. Uh, sigur, uh, dacă nu am reușit să creăm un grup uh, pentru egalitatea între bărbați și femei în cadrul Parlamentului, să trebuie să ne batem pentru acest grup. Dar atunci când uh, am uh, purtat uh, o astfel de bătălie o vreme atât de îndelungată, știm că există riscuri, știm că riscul este acolo, că femeile sunt și ele divizate, sunt uh, uh, femei care sunt uh, uh, angajate, altele care nu sunt angajate și pot să apară divergențe între ele, între mediile universitare și lucrătoare. Uh, dar trebuie să depășim uh, astfel de divizări pentru ca pe termen lung să ajungem la egalitate. Și sper să pot să-mi aduc contribuția și să-i ajutăm și pe bărbați să facă acest lucru. Mulțumim foarte mult, doamna Boscare Cuvânt. Mulțumesc, doamna președinte. Bun venit, uh, Lisi. Mă bucur să te revăd aici, într-un alt rol, însă, oricum, alături de noi. E important uh, faptul că ești uh, candidată pentru postul de expert pe lângă acest institut. Toată lumea știe ce experiență minunată ai tu în domeniu și că te-ai ocupat de aceste uh, probleme deja de foarte multă vreme, așadar sunt uh, foarte încântată că vrei să-ți continui activitatea și să ocupi acest uh, post. Am uh, însă două întrebări. Ai foarte multă experiență politică ai uh, jucat un rol politic important și acest uh, rol de expert este ușor diferit de celălalt. Care este opinia ta în legătură cu uh, acest subiect? Pentru că vei fi pusă într-o poziție ușor diferită și pot să-mi imaginez că uneori te-ai putea simți frustrată pentru că ai doar un rol consultativ și nu unul politic. Care este atitudinea ta vis-a-vis -vis de acest lucru? Ca și politician, evident, ai reușit uh, să faci foarte multe lucruri și acum ajung la cea de-a doua întrebare. Am observat uh, că odată cu această criză economică și financiară, în multe state membre, și la nivel internațional putem observa faptul că oamenii n-au timp să se gândească la chestiuni precum uh, probleme de gen. Nu, asta costă bani, haideți să le eliminăm pentru a economisi. Însă, în același timp, uh, unii pot cheltui miliarde de uh, euro în probleme care vizează băncile, însă se facă economie atunci când vine vorba de egalitatea de gen, ori aceste chestiuni ne îngrijorează. Bănuiesc că, că acest subiect ar trebui să apară pe agenda Institutului chiar din prima zi. Ce ai putea face tu ca uh, expert? Ce strategie uh, ai uh, aborda în acest sens? Mulțumesc, doamnă Boschet. Doamna Grăner are cuvântul. Die beratende Rolle ist durchaus eine E bine, rolul uh, consultativ uh, îmi uh, conferă foarte multe libertăți. Sunt acum angajată în anumite activități politice, pe de altă parte, așadar sunt convinsă, având în vedere experiența mea din anii precedenți, că vor fi și pași înapoi însă voi putea vedea exact cum pot uh, lucra împreună diverse instituții și cum o fac. O altă contribuție pe care aș dori să mi-o aduc în cadrul acestui for de experți uh, ar fi următoarea. Uh, ar trebui să punem împreună oameni cu experiență similară din diverse state membre și eu aș dori ca și vocea Parlamentului European să se facă auzită nu mai sunt uh, implicat în activități cu Parlamentul European, însă știu foarte bine cum funcționează lucrurile aici, cunosc bine și această comisie și mă îngrijorează și aș dori ca uh, activitatea Parlamentului să contribuie și ea la funcționarea uh, Institutului. Eu nu am un mandat politic în acest moment, însă am experiența necesară pe care aș putea o pune la dispoziția Institutului pentru a mă asigura că există o cooperare bună între Institutul European și Parlamentul European. Aceasta este contribuția pe care mi-o pot aduce pentru a îmbunătăți uh, lucrurile. Vreau să spun că nu sunt uh, frustrată că nu voi activa politic, pentru că altfel nu aș fi făcut atâtea eforturi în domeniul legalității de gen în uh, atâția ani. Dacă aș face un uh, pas înapoi și m-aș uita la ceea ce am uh, obținut uh, din momentul în care Parlamentul European a început să activeze în acest domeniu. Deci, dacă ne uităm la ultimii 25 de ani în care această comisie a funcționat, putem vedea că am făcut progrese. Am făcut uh, progrese semnificative, multe uh, femei uh, își iau acum soarta în propriile mâini. Însă n-am terminat uh, tot ce era de făcut, mai sunt încă multe lucruri de care trebuie să ne ocupăm și uh, de-abia de acum înainte urmează greul. Acum am cucerit Parlamentul, dacă pot să mă exprim astfel, și uh, acum putem uh, începe să schimbăm societatea astfel încât femeile și bărbații să, pot să, se, să poată să se dezvolte uh, în întregime. Nu contează sexul persoanelor, iar eu vreau să-mi aduc contribuția la astfel de acțiuni. Așadar, am o abordare pozitivă vis-a-vis -vis de aceste activități și uh, repet, în ciuda unor uh, mici eșecuri, putem continua să facem uh, progrese. Femeile trăiesc uh, aici, în Europa, astăzi, mai bine decât în alte locuri ale lumii și nu cred că trebuie să ținem experiența noastră doar pentru noi, ci ar trebui să o propagăm pentru a putea beneficia de ea și alte femei din întreaga lume. Mulțumim mult, doamnă Gröner. Da, e o plăcere să vedem uh, că angajamentul dumneavoastră față de aceste chestiuni este la fel de puternic ca întotdeauna. Și împărtășesc cu dumneavoastră opinia că această activitate este una de uh, durată. Facem câțiva pași înainte, uneori facem câțiva pași înapoi, că, dar trebuie să ne continuăm activitatea. Aveam și alte comentarii și mă gândeam să vă adresez și o întrebare uh, și anume care ar fi principalele dumneavoastră priorități în ceea ce privește egalitatea de gen. Însă ați uh, fost foarte precisă în uh, prezentarea dumneavoastră, ne-ați oferit multe informații în legătură cu ceea ce dumneavoastră considerați că ar fi principalele domenii de interes ale acestui institut. Prin urmare, ați răspuns deja la întrebările um, pe care doream să vi le adresez, cele legate de priorități. Prin urmare, eu nu pot decât uh, să vă mulțumesc mult în numele acestei comisii pentru prezentarea dumneavoastră și pentru răspunsurile foarte clare și concise și vă urăm mult succes. Mulți dintre noi uh, din această comisie chiar uh, vă duc dorul. Prin urmare, vă mulțumim foarte mult că ați venit astăzi în rândul nostru. jag på utskottets vägnar välkomna fru... în numele Comisiei, aș dori acum să urez bun venit uh, doamnei uh, uh, Madriaga Aberasturi, care se ocupă de uh, un institut pentru politici în, uh, pentru femei în Spania. Bun venit în cadrul acestei comisii, de-abia așteptăm să ascultăm prezentarea dumneavoastră, care nu trebuie să depășească 10 minute. Ne puteți uh, prezenta experiența dumneavoastră în domeniul egalității de gen și uh, contribuțiile pe care le-ați putea aduce în cadrul forului de experți. Iar apoi, membrii vor avea ocazia să vă pună întrebări, așadar aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, tuturor membrilor acestei comisii pentru această invitație. Eu pot să-mi uh, apăr candidatura uh, de expert, spunând că pot să-mi aduc contribuția la obiectivele Uniunii Europene cu privire la egalitatea de gen. Am fost uh, secretar general al Institutului Basc pentru Femei în ultimii ani și interesul meu este să aflu și să uh, dezvolt uh, noi dimensiuni. Aveți CV-ul meu cu informații detali detaliate cu experiența mea profesională și vreau să subliniez câteva aspecte pe care eu le consider a fi foarte importante. Ca director executiv uh, eram responsabilă pentru administrarea institutului, mai ales uh, cu administrarea uh, personalului și cu administrarea bugetului. Am coordonat activitatea între diverse echipe, mai precis am avut de-a face cu um, aspecte politice, tehnice și sociale. De asemenea, sunt avocat și specialist în domeniul violenței împotriva femeilor am uh, experiență uh, ca lider uh, municipal votat, ales și activez în domeniul acesta. Aș putea contribui ca expert în acest forum și să susțin prioritățile pe care le-am susținut și în cadrul Institutului Basc și doresc să lupt pentru egalitatea de gen. Vreau să introduc perspectiva de gen în cadrul uh, politicilor uh, publice. Mă voi ocupa de training uh, pentru cei care lucrează în autoritățile publice și m-ar interesa și coordonarea instituțională, adică să existe anumite coordonare între diversele organisme care se ocupă de violența împotriva femeilor. aș dori să creeze și un um, departament pentru apărarea femeilor supuse acestui tip de violență. Iar apoi doresc să promovez politica de uh, egalitate uh, care vizează în principal bărbații. În ceea ce privește aducerea în prim plan a problemelor de gen, ei bine, consider că e nevoie de instrumente eficiente pentru a evalua uh, impactul politicilor de gen la nivelul societății. Trebuie să vedem dacă trebuie impuse anumite măsuri de corecție. Una dintre sarcinile uh, Institutului uh, European este chiar uh, aceasta. Institutul ar putea să omogenizeze și colectarea de date și statisticile provenite din fiecare stat uh, membru. Apoi, în ceea ce privește instruirea, acest institut uh, va promova prioritatea uh, trainingului în domeniul legalității pentru funcționarii civili din statele Uniunii Europene. Acest aspect este necesar pentru integrarea perspectivei de gen în politicile publice. Apoi, coordonarea instituțională este un aspect uh, important și aici putem obține rezultate doar dacă instituțiile lucrează împreună și urmează același set de reguli. Această sarcină este responsabilitatea Institutului European. Chiar și mai mult, trebuie să luăm în considerare realitățile diferite din statele Uniunii Europene. În acest sens, uh, ar fi foarte util să cooperăm uh, cu Comitetul Femeilor Alese în consiliile municipale din Europa. Acest organism activează de 25 de ani în acest domeniu. Și ultima provocare este uh, Cartea Europeană pentru uh, Egalitate. În ceea ce privește coordonarea instituțională, credem că violența împotriva femeilor uh, necesită atenție deosebită. Trebuie să ne gândim la faptul că violența împotriva femeilor este principala consecință a inegalității care există între femei și bărbați și e necesar să acționăm în manieră coordonată. La nivel european, Institutul European va trebui să promoveze crearea unor rețele care să includă uh, instituții diferite, parteneri sociali și asociații care protejează femeile. Așa am putea preveni violența împotriva femeilor și am putea îmbunătăți situația tuturor victimelor violenței domestice din Europa. Office. The Basque Defense Office for the... Biroul de apărare în uh, regiunea bască există un organism independent creat în 2006 în acest sens, al cărui scop este apărarea cetățenilor, uh, bărbați și femei, cetățeni care se află în situații de discriminare din cauza genului. Și există un rol important pentru a împiedica discriminările de gen suferite de decenii și instituțiile europene care Uh, de fapt, uh, contribuie la observarea acestui uh, fenomen în statele europene. Un în al șaptelea rând, un organism participativ la nivel european care ar trebui să promoveze crearea unui Consiliu European al Femeilor care să permită cunoașterea mișcărilor asociative ale femeilor în Europa, să permită schimbul de experiență și să facă simțită prezența femeilor în domeniul european. Consiliul trebuie să aibă dreptul de a comunica și cu Parlamentul European. Apoi, în final, recunosc faptul că egalitatea nu poate fi obținută dacă bărbații nu progresează împreună cu femeile. Nu putem lăsa o jumătate din societatea noastră în urmă. Politicile trebuie să adreseze și bărbaților și femeilor în egală măsură, trebuie să găsim modalități să încurajăm femeile și bărbații să conlucreze în căutarea egalității. Cred că Institutul European trebuie să se să accepte această provocare și să activeze în domeniul politicilor privind egalitatea de gen. Aceste lucruri nu pot fi realizate fără sprijinul politic și fără angajamentul membrilor acestui comitet. Atât am putut spune în 10 minute, însă sunt gata să vă răspund la întrebări dacă aveți. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul membrilor pentru a pune întrebări. Mulțumesc pentru prezentare. A fost interesant să vedem care sunt prioritățile din perspectiva dumneavoastră și mm, vreau să vă întreb în legătură cu organizația care e secretar general ați fost. Uh, pentru că ați spus că aparține de autoritățile municipale din uh, regiunea bască. Vă referiți la aceste aspecte de egalitate de gen în context regional sau tratați și aspecte europene? Care este experiența pe care voastră o aveți în ceea ce privește cercetarea la nivel european în domeniul egalității de gen? Mulțumim pentru întrebare. Activitatea pe care o derulez în Institutul Basc pentru femei. Trebuie să vă spun că acest institut a fost un pionier în politicile privind egalitatea de gen și a fost întotdeauna recunoscut pentru activitățile sale atât în Spania, cât și în Europa, în general. Considerăm că acesta este un institut cheie în domeniu, în Europa. În legătură cu implicarea la nivelul regional, la nivelul municipalităților, mai întâi vreau să spun că activez în Comitetul Femeilor din cadrul Consiliul Municipalităților la nivel european și am fost secretar general pe probleme ale femeilor în regiunea bască. Cunosc ce înseamnă să lucrezi pentru uh, guvern și ce înseamnă să lucrezi într-o municipalitate din experiența pe care am o am în cadrul institutului din regiunea bască, trebuie să spun că și administrația, uh, municipalitatea este importantă pentru că este foarte aproape de cetățeni și știe exact uh, care sunt politicile care trebuie să li se adreseze. Activitățile derulate de către Consiliu în ceea ce privește politicile sunt uh, bine cunoscute de către noi. În Institutul Basc încercăm să avem o legătură directă cu municipalitățile. De aceea, în 2004, am creat o rețea de consilii în regiunea bască care se, încearcă să combată violența. Am implicat și Institutul Basc pentru Femei, care, printre altele, face parte din organizația municipalităților și regiunilor la nivel european. O cooperare fructuoasă și am reușit să determinăm faptul că 80% din populația bască locuiește într-o zonă în care se pune în aplicare un plan de egalitate de gen. Avem și personal la fața locului pentru a pune în aplicare aceste politici și avem și planuri de punere în aplicare în cadrul acestei rețele pentru a ne asigura că toate municipalitățile din regiunea bască dețin aceleași măsuri, seturi de măsuri, au aceleași planuri, pentru că aceste planuri se încadrează într-un cadru mai larg descris de Institutul Basc pentru Femei. Scopul nostru este ca toate femeile din regiunea bască să se bucure de aceleași drepturi și să-și poată exercita aceste drepturi. Bineînțeles, includem și bărbații în activitatea noastră de aceea am și spus că trebuie să existe o cooperare strânsă între Institutul European pentru Egalitatea de Gen și această rețea pe care deja am pus-o uh, în funcțiune de 25 de ani în regiunea bască și știm foarte bine ce înseamnă problema egalității de gen la nivel european. Lucru foarte important, după părerea mea. Mulțumesc foarte mult. Doamna Parvanova, acum are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Sunt într-adevăr impresionată nu numai de șarmul dumneavoastră, dar și de abordarea pe care o aveți, pentru că ceea ce ați prezentat dumneavoastră este foarte aproape de un plan de acțiune și asta căutăm și noi. Face o impresie foarte bună această abordare executivă. Am fost mai ales impresionată de punctele 2, 4 și 7. 7 se referă la bărbați și colegul din Grecia uh, numai că este unul din, dintre puținii bărbați din comisia noastră, dar, într-adevăr, este vorba de um, o componentă importantă a prezentării dumneavoastră pentru activitățile viitoare. Aș vrea să pun întrebări în legătură cu punctele 2 și 4 menționate de dumneavoastră. Cum vedeți uh, această instruire pentru funcționarii publici în domeniul legalității de gen, un lucru foarte important pe care îl propuneți, și de asemenea, la punctul 4, care sunt propunerile dumneavoastră în legătură cu victimele violenței și care ar fi rolul Institutului European în acest sens? pentru că va exista o întrebare adresată de comisia noastră în acest sens. Știu că se vorbește foarte mult despre violență, dar uh, nu se vorbește foarte mult despre îngrijirile acordate victimelor uh, acestei violențe. Mulțumesc. Vă rog, aveți cuvântul. Eh, bueno, después de haber estado trabajando durante muchos años... Ei bine, am activat mai mulți ani într-o organizație care se axa pe egalitatea de gen și am încercat să mă asigur că politica publică are și componentă legată de egalitatea de gen. Și ceea ce am remarcat este faptul că funcționarii publici cer, solicită instruire, astfel încât să știe cum să-și deruleze activitățile. Bineînțeles, nu toți funcționarii publici fac aceeași muncă. Pe baza experienței din țara bască, vreau să spun că um, aceste lucruri funcționează destul de bine și vreau să subliniez faptul că această instruire se referă la funcția publică în general, există și de diferențe în funcție de atribuțiile fiecărui funcționar public, dar atunci când se descriu standarde și norme, trebuie să dispui de instruire pentru a ști cum să abordezi acest lucru în politica publică. Dacă trebuie să faci statistici, trebuie să știi exact care este efectul asupra politicii publice și care este efectul asupra femeilor și bărbaților. Acestea sunt lucruri care trebuie învățate prin formare. Nu poți să știi exact ce înseamnă egalitatea de gen dacă nu-ți predă cineva acest subiect. Și trebuie să știm exact ce înseamnă abordarea integratoare a egalității până la urmă. Și dacă vine cineva și spune, stați puțin, aceste reguli nu sunt corecte, și nu-și dau seama, de fapt, nu pot să înțeleagă pentru că nu au uh, instruirea necesară pentru a vedea care sunt consecințele politicii publice asupra femeilor și bărbaților. De aceea, funcționarii publici trebuie să știe exact cum se poate integra componenta de egalitate de gen în uh, construirea de politici. De aceea trebuie să avem planuri de acțiune și acestea diferă de la un sector la altul. Trebuie să întreprindem măsuri pentru a ști cum să se ia în considerare dimensiunea de gen. Funcționarii publici poate nu știu să abordeze acest lucru, trebuie să fie instruiți. Și personalul administrativ trebuie instruit astfel încât să nu utilizeze o terminologie sexistă în comunicare. Pentru că deseori comunicarea lasă de dorit în acest domeniu. Totul se trece la masculin. Știm că dacă folosim un cuvânt la masculin, asta se referă atât la bărbați cât și la femei. Totuși, trebuie să găsim, trebuie să fim atenți să găsim termeni neutri care să vorbească în general despre cetățeni sau să se utilizeze cuvintele bărbați și femei. Poate prelungește puțin textul, dar până la urmă clarifică lucrurile. Trebuie, într-adevăr, să avem o pregătire generală în legătură cu definiția feminismului, a egalității de gen și așa mai departe. Toți funcționarii ar trebui să cunoască aceste concepte. Mă refer aici la tehnicieni, la personal din administrație, dar și la politicieni. Pentru că atunci când există... Cum poți să faci o politică în domeniul egalității când nu știi ce înseamnă egalitatea? Cam aceasta a fost răspunsul meu la prima întrebare. La cea de-a doua întrebare... În legătură cu coordonarea și pentru îngrijirile acordate victimelor violenței, violența domestică, de exemplu toate instituțiile care se ocupă de aceste aspecte care tratează cu problemele legate de violență datorată sau din cauza macismului, să își coordoneze activitățile. Institutul European trebuie să-și coordoneze activitățile cu uh, Institutul uh, în domeniul femeilor. Violenția. de Deci trebuie să vedem care sunt uh, elementele legate de violența domestică, cum sunt afectate femeile și să vedem ce se poate face în cazul unei femei care s-a confruntat cu violența domestică. A existat un acord interinstituțional interinstituțional în vederea obținerii unei coordonări mai bune și, de îndată ce o femeie este agresată în țara bască, există o procedură care funcționează de 8 ani. Toți cei care au participat consideră că activitatea este uh, mulțumitoare și femeile victimă, ele însele spun că ceea ce se face și ce s-a făcut uh, este foarte bine. Trebuie să colaborăm. Nu este ușor pentru un institut european să-și desfășoare activitatea. Trebuie să uh, colaboreze și cu ONG-urile care, ani de zile, au fost vocea prin care s-au exprimat aceste femei. Iată care este responsabilitatea în cadrul uh, Institutului European. Văd că există alte două întrebări. Doamna Bosket. Bine ați venit în uh, această comisie și mulțumesc pentru prezentarea introductivă. Doresc să vă pun o întrebare. Ați făcut uh, o listă uh, destul de extinsă a lucrurilor pe care doriți să le realizați. În realitate e vorba de un uh, institut mic, nu are personal foarte mare, nu are resurse numeroase și aș spune care ar fi prioritatea mea absolută. Eu nu voi lucra acolo, dar oricum se poate vedea că în contextul uh, crizei economice, resursele s-au cheltuit uh, pentru stabilizarea uh, situației băncilor. Dar când a venit vorba de chestiunile legate de egalitatea de gen, s-a considerat că aceste probleme uh, absorb multe resurse. Deci, care ar fi strategia dumneavoastră? Ce i-ați sfătui? Cum i-ați sfătui pe oameni să încerce să aducă în atenție pe agenda astfel de probleme. Mulțumesc, doamnă Boscot. Aveți acum cuvântul. Dacă ar trebui să aleg o singură prioritate și este destul de greu, este coordonarea instituțională, pentru că există și alte instituții care lucrează la nivel național, regional, peste tot în Europa. Deci, în calitate de institut european, uh, trebuie să coordoneze tot ceea ce se face um, în străinătate uh, pentru ca să nu există suprapuneri. Chiar dacă acest institut uh, nu este de mari dimensiuni, cred că are și trebuie să aibă obiective ambițioase. Și eu lucrez într-o instituție mică, însă de multe ori ne motivăm, suntem pasionați de treaba pe care o facem și facem mai mult decât se prevede inițial. Uh, țările Uniunii Europene sunt diferite unele de altele, dar eu aș vorbi în primul rând de cooperarea între diferite instituții. Apoi, în ceea ce privește criza economică, e bine, din păcate, când nu exista criza, nu erau nici prea mulți bani pentru uh, egalitatea de gen. Întotdeauna au fost lucruri mai importante decât acest subiect. Uh, atunci când uh, a existat un boom economic, bugetul era limitat. Acum este și mai limitat în context de criză economică. Trebuie să se facă însă eforturi, comisia aceasta trebuie să facă eforturi, Parlamentul trebuie să facă eforturi uh, pentru ca această politică de egalitate între femei și bărbați să fie la ordinea zilei și să nu fie uh, trecută cu vederea. Considerăm că această temă trebuie să fie pe primul sau pe al doilea loc uh, uh, pe lista priorităților europene. Cu criză sau fără criză, cred că bugetele nu au fost niciodată semnificative. Iar în ceea ce privește strategiile care trebuie aplicate, nu mi-amintesc uh, întrebarea Care este strategia pe care ați um, sugera-o uh, acestor uh, persoane de la Institutul pentru Egalitatea de Gen, astfel încât aceste teme să ajungă la ordinea zilei. Da, cred că este foarte important să sensibilizăm oamenii, societatea. Și pe cei care vor hotărâ dacă societatea cere o politică de egalitate, atunci um, nivelul politic trebuie să dea curs acestor cerințe și cred că acest lucru ne-ar ajuta foarte mult. În uh, acel moment am putea să solicităm politicienilor uh, uh, să se ia măsuri pentru a schimba mentalitatea și politicile. Egalitatea ar fi atunci inclusă în toate politicile sectoriale așa cum am constatat și atunci când a fost vorba de politici de sănătate sau politici transversale. Însă lumea trebuie să fie conștientă, societatea trebuie să ceară politicienilor să lucreze în acest sens. Mulțumesc! Doamna Madrega, vă mulțumim foarte mult că ați fost atât de concretă și ați spus ce ar face institutul, lucruri cât se poate de practice și că s-ar apuca de treabă rapid. Ați vorbit uh, de un proiect anume prin care să includeți bărbații în activitatea dumneavoastră. Când a considerat Institutul Basc că trebuie să atragă bărbații în activitatea noastră și ce rezultate ați obținut? Ați vorbit și despre participarea femeilor în instituțiile basce. Există un nivel înalt de reprezentare uh, în ultimii ani. Ce măsuri a luat Institutul și care este percepția în uh, mediul, în lumea politică și uh, în societate, în ansamblul său. Iar în ceea ce privește colaborarea cu mass media, ce rezultate ați obținut? Ați observat uh, o schimbare în imaginile și limbajul care este folosit? Uh, cu instituțiile private lucrurile sunt mai complicate decât cu instituțiile publice atunci când e vorba de egalitatea de gen. Ați vorbit apoi de o organizație, o organizație nouă. Ați menționat o, o, o întrecere și uh, este o structură care ar putea fi înglobată în activitatea viitorului Institut European. O să încerc să fiu cât mai uh, concisă cu putință, să o luăm pas cu pas. Uh, integrarea bărbaților. După ce am lucrat ani de zile la politicile privind egalitatea de gen, am realizat că aceste politici elaborate de instituții uh, nu ajungeau la bărbați. Bărbații nu erau implicați în activitățile care se desfășurau, chiar dacă aceștia ar fi fost interesați. Implicarea bărbaților uh, în probleme de egalitate de gen uh, erau, uh, implicarea era limitată și uh, bărbații n-au făcut suficient pentru ca să fie în același ritm cu uh, femeile în aceste activități. Și am întreprins eforturi pentru a schimba lucrurile. În 2001, când institutul și-a ținut prima întâlnire pe probleme de masculinitate, în 2007 a organizat din nou o Uh, conferință unde am discutat din nou această temă a bărbaților și institutul a preluat-o pentru că la vremea respectivă Linda Carabici era uh, șeful guvernului basc și ea era interesată în modul în care guvernul putea uh, să gestioneze o inițiativă care îi viza pe bărbații basci. Inițiativa era menită să îi implice mai mult pe bărbați în problemele egalității de gen. Am încercat să sporim participarea bărbaților în activitatea privind egalitatea de gen și să încercăm de asemenea să determinăm o schimbare în societate, o schimbare a mentalității, așa încât am uh, convenit o serie de măsuri uh, Uh, privind uh, conștientizarea, formarea, reconcilierea și responsabilitatea comună. În ceea ce privește conștientizarea, am uh, făcut campanii de publicitate, campanii de marketing, care au încercat să îi facă mai atractivi uh, pe bărbați femeilor, să-i reprezinte într-un mod mai uh, atractiv pe cei care erau angrenați în această activitate. De asemenea, am uh, făcut activități de formare pentru că am înțeles că mulți bărbați nu cunoșteau care este noua definiție a fi bărbat. Cum poți uh, să uh, te rupi de tradiții și ce instrumente ai la dispoziție să faci acest lucru, uh, cum poți uh, să împarți cu cineva responsabilitățile atunci când e vorba de creșterea copiilor, sacile din gospodărie și așa mai departe. Cred că acest lucru este uh, valabil pentru fiecare țară din Europa. E bine, în ceea ce privește implicarea femeilor, am avut un proiect de lege care a fost înaintat Consiliului Basc pentru participarea activă a femeilor uh, în politică. El se referea la activitatea cu guvernul și uh, cu funcționarii publici, uh, fără a lăsa Uh, fără a marginaliza în această activitate femeile. Ei bine, în numele Comisiei vreau să vă mulțumesc călduros pentru că ați venit aici și ați făcut această prezentare și pentru uh, această prioritizare uh, clară a uh, problemelor. Vă urez succes și la revedere! Așadar, vreau să o salut pe doamna Vilemin Rugroc din uh, țările de jos, consilier politic pentru Europa în probleme de egalitate și lucrează cu Institutul pentru Cunoaștere uh, aveți o prezentare de 10 minute, după care vă vom pune întrebări. Aveți cuvântul. Sper că aveți încă energia să mă ascultați. Noi am stat și am așteptat dar acum sunt aici în fața dumneavoastră, plină de energie. Voi face prezentarea în olandeză. Uh, membrii ai uh, comisiei. Este o onoare mare pentru mine să mă aflu astăzi aici și trebuie să vă spun că a fost o surpriză mare, dar plăcută să fiu invitată aici. Cozi înainte de a pleca în Zambia, mi s-a cerut uh, să îmi trimit uh, uh, CV-ul pentru că era posibil să fiu desemnată ca și candidat pentru acest forum al experților. L-am trimis Uh, dar uh, nu v-am spus că în anii 80, de pildă, am uh, avut numeroase interviuri cu membrii Parlamentului European, cum ar fi Simon Veil. N-am scris că de la începutul anilor 90, în fiecare trimestru, uh, Uh, am uh, redactat un raport pentru ONG-uri cu, în legătură cu ceea ce se întâmplă în Parlament și mai ales în această comisie. De asemenea, nu am actualizat CV-ul să spun că, de fapt, am organizat o serie de conferințe științifice în legătură cu directivele privind problemele de gen. Sunt lucruri care nu apar în uh, CV-ul meu, pe care, așa cum am spus, n-am avut timp să îl uh, adaptez. Însă, Uh, oricum, uh, mă puteți întreba tot ceea ce doriți uh, să știți și unii dintre dumneavoastră probabil că mă cunosc pentru că am venit ca expert de mai multe ori aici. Și voi fi foarte încântată să am un rol în forul experților de pe lângă Institutul European. Știu că acest institut are un număr uh, redus de angajați, de asemenea și un buget uh, redus și, în schimb, avem foarte multe așteptări din partea sa. De ce mai bine este să transformăm aceste așteptări uh, în uh, obiective care pot fi atinse în practică și pentru asta trebuie să punem la punct un program realist și fezabil. Experții au relații bune cu ONG-urile și cu guvernele din diverse state membre. Și Trebuie subliniat și faptul că uh, institutul trebuie să aibă un punct uh, central în ceea ce privește obiectivele sale și trebuie să se asigure de asemenea că uh, este un bun ambasador pentru drepturile femeilor. Dați-mi voi acum să vă spun de ce cred eu că pot să-mi aduc contribuția la acest for și aș dori să subliniez trei puncte principale. În primul rând, am foarte mulți ani de experiență în cadrul uh, Uniunii Europene și mai ales în ceea ce privește politicile legate de gen, începând cu 1979, adică acum 30 de ani. Și de atunci încoace am avut contact direct uh, mereu cu aceste uh, chestiuni. Mm. Euro, șase europarlamentari femei acum 30 de ani au pus bazele acestei comisii, iar eu m-am implicat în activitatea acestei comisii chiar de la început. Am, urma, am urmărit uh, cu, atenție și evoluțiile pe plan internațional și pot să vă spun că de-a lungul timpului și -a, această comisie și-a câștigat un statut uh, pozitiv. Și comisia a putut uh, face ca anumite uh, directive să avanseze în procesul adoptărilor europene. Deci cred că am uh, făcut niște progrese importante. În ceea ce privește aducerea în atenție a chestiunilor de gen, e bine, acum 30 de ani nici nu auzisem de aceste concepte și astăzi, în schimb, aceste concepte sunt parte a vieții mele zilnice. Eu aș putea fi un membru bun al forumului pentru că uh, sunt familiarizată cu domeniul ONG-urilor uh, de la nivel european și de la nivelul uh, țărilor de jos, dar și din alte state membre. Cât privește conferințe europene uh, privind uh, egalitatea de gen și uh, non-discriminarea, e bine, am uh, putut participa la multe asemenea conferințe unde am stabilit uh, contacte importante. Uh, în ceea ce privește noile state membre, ei bine, am lucrat la un proiect uh, pentru a sensibiliza publicul vis-a-vis -vis de noile uh, organizații și de a sensibiliza funcționarii uh, civili cu privire la chestiuni legate de gen. Am fost implicată în asemenea activități chiar și în Turcia, așadar am putut sensibiliza publicul pentru a ne asigura că aceste chestiuni uh, devin parte integrantă a activității zilnice a funcționarilor din aceste state. Am experiență și în alte chestiuni care nu țin neapărat de discriminare. Începând cu 1990 și cu tratatul de la Amsterdam, în regatul țărilor de jos a existat uh, o platformă, și anume articolul 13, care presupune uh, existența unui organism de cooperare care uh, adună la oaltă mai multe organizații care se ocupă cu chestiuni legate de discriminare pe bază de sex, pe bază de vârstă, pe bază de orientare sexuală și așa mai departe. Aceste organizații așadar lucrează împreună și încearcă să găsească similarități uh, cu, uh, în problematica pe care ele o uh, abordează, similarități cu alte organisme europene. Această platformă ne-a ajutat să propunem directive bune pe baza exact acestui articol 13. Cât privește situația din Austria uh, din anul 2000, cu domnul Haider atunci la putere, uh, a fost o situație foarte importantă pentru noi, însă nici acolo nu am terminat uh, activitatea legată de discriminare. Parlamentul European a adoptat propunerea Comisiei pentru tratamentul egal în afara locului de muncă, însă acum trebuie să vedem ce spune și Consiliul. Întreaga dezbatere legată de Institutul de Gen poate suscita întrebări și una dintre acestea ar putea fi următoarea. Oare acest institut nu este un lux nenecesar? Oare el n-ar putea fi inclus uh, în uh, cadrul Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale? Ei bine, eu cred că ar fi mai bine dacă acest institut uh, uh să nu, uh, ar putea să nu creeze legături între emancipare și politicile uh, de gen. Uh, eu uh, cred că institutul nu trebuie doar să se axeze pe chestiuni legate de gen, uh, ci și pe chestiuni uh, care vizează uh, orientarea de sex sau alte motive care ar putea uh, constitui temei pentru uh, discriminare. Putem să ne gândim aici și la persoanele cu dizabilități, la situația vârstnicilor și așa mai departe. În ceea ce mă privește pe mine, uh, Egalitatea de gen reprezintă o perspectivă uh, pentru a încerca să obține tratament egal pentru toate categoriile. Pentru a rezuma, am uh, decenii de experiență în cadrul Uniunii Europene și în cadrul statelor uh, membre. În al doilea rând, beneficiez de foarte multă experiență în ceea ce privește rețelele existente la nivel european, iar în al treilea rând, Uh, vreau să spun că activitatea mea se aliniază activității pe care ați depus-o dumneavoastră în cazul, acestei, în cazul acestei comisii și toate acestea îmi vor permite să-mi aduc uh, contribuția la um, acest institut, pentru că acest institut merită o astfel de contribuție. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult uh, pentru această prezentare. Acum dau cuvântul membrilor comisiei pentru a le da ocazia să pună întrebări. Așadar, aveți cuvântul. Fru Doamna Bascăt, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, mult, doamnă președinte. Mulțumesc uh, pentru această prezentare și bun venit în cadrul acestei comisii. Nu vă vedem pentru prima dată în cadrul acestei comisii, v-am mai primit de câteva ori în calitate de expert uh, pe anumite subiecte legate de egalitatea de gen. Acum uh, aș avea o întrebare pentru dumneavoastră. Se întâmplă foarte mult uh, astăzi în legătură cu acest subiect. Uh, bineînțeles, nu se întâmplă câte lucruri am vrea să se întâmple, însă vreau să vă spun, să vă pun o întrebare. Veți avea la institut resurse umane și financiare reduse și putem vedea că în uh, contextul uh, crizei uh, mondiale miliarde de euro s-au cheltuit pentru bănci, însă când vine vorba despre egalitatea de gen sau de concediul de maternitate, chestiuni foarte importante pentru femeile din Europa, e bine, oamenii spun toate aceste lucruri costă bani, reprezintă un lux. Așadar, cred că aceasta ar putea fi o provocare pentru Institutul de Gen. Prin urmare, dacă dumneavoastră sunteți numită ca expert în acest for, care ar fi abordarea dumneavoastră? Uh, cum ați sfătuit dumneavoastră uh, institutul să abordeze această problemă? Eh, Mulțumim, doamnă Băscăt. Aveți cuvântul. Mulțumesc eh, mult pentru această întrebare. E bine, cred că aceasta este întrebarea cheie. Ce ar trebui, uh, care ar trebui să fie punctul de interes major al acestui institut? Organizația în care activez eu și care se ocupă cam de același lucru ca și acest institut uh, numai în uh, Olanda, E bine, întotdeauna avem de făcut în cadrul acestui institut anumite alegeri și ne gândim mereu să nu încercăm să reinventăm roata ne gândim uh, să nu studiem uh, lucruri care deja au fost studiate de alții, pentru a nu irosi resurse de timp și de bani. Prin urmare, încercăm să ne bazăm pe uh, lucrurile care deja există, pe cercetările existente, la care să ne adăugăm propria experiență, astfel încât să ne asigurăm că facem un progres, mai degrabă decât că încercăm să facem sistemul să funcționeze de la zero de fiecare dată. Prin urmare, nu ne-am axat neapărat uh, pe chestiuni legate de concediu de maternitate, să spunem, ci cred că ar trebui să ne axăm pe modul în care ne organizăm activitatea, astfel încât să ne asigurăm că statele membre pot beneficia uh, de pe urma activității noastre cât se poate de mult. Mulțumim mult! Mai există două întrebări. Eu am una și doamna Bauer are și ea una. Eu aș dori să vă întreb ceva în legătură cu importanța aducerii în prim plan a chestiunilor legate de gen și de uh, bugetul alocat chestiunilor de gen. Aceasta reprezintă chestiuni importante care au reșit din prezentarea dumneavoastră, iar eu aș dori să știu câte ceva în legătură cu implementarea acestor idei. Vorbim foarte mult despre aceste chestiuni, vorbim despre bugetul alocat problemelor de gen, însă cum ați implementat dumneavoastră toate aceste concepte astfel încât să fie cu adevărat eficiente? Aceasta este o întrebare. Apoi, aș mai dori să vă întreb și în legătură cu uh, anumiți factori de discriminare. Dumneavoastră ați subliniat uh, importanța discriminării în raport cu alte chestiuni, precum uh, sexul sau vârsta. Aș dori să adresez așadar o întrebare în legătură cu aceste lucruri. Ce credeți dumneavoastră că poate face Institutul de Gen pentru a putea coopera cu alte instituții atunci când vine vorba de alte forme de discriminare? E bine, uh, efectul uh, chestiunilor legate de buget pentru probleme de gen sau aducerea în plan a problemelor de gen um, este că dacă nu implementăm așa cum trebuie toate aceste aspecte, pur și simplu problematica dispare. Oamenii vorbesc despre gender mainstreaming, dar apoi acest subiect dispare din preocupările lor. În situațiile obișnuite, uh, trebuie întotdeauna să sensibilizăm publicul uh, în raport uh, cu acest concept de gender mainstreaming. trebuie să revenim mereu la anumite politici de gen. Iar cât privește bugetul alocat problemelor de gen, eu cred că este foarte important să Dăm exemple de alocare de fonduri pentru astfel de chestiuni. În um, Olanda am făcut asta atunci când am uh, dorit să schimbăm politica fiscală. Nimeni nu credea că vom reuși. Însă, până la urmă, am avut succes. Și uh, Ministerul de Finanțe a văzut că pasul nostru a fost unul eficient. Asemenea, exemple pot să ne ajute. Acum, trecând la cea de-a doua întrebare, și anume cum uh, ne putem asigura că există o bună cooperare între Institutul de Gen uh, și uh, Institutul de Profil din Viena, ei bine, pot să vă spun că experiența noastră în Olanda este următoarea. Dacă dorim să învățăm unii de la alții și dacă ne ascultăm unii pe alții, deja putem obține foarte multe lucruri. Dacă se pune problema dizabilităților, s-au făcut foarte multe lucruri pentru persoanele cu uh, dizabilități. Există o legătură între emanciparea persoanelor cu dizabilități și uh, emanciparea femeilor. Prin urmare, și alte grupuri pot beneficia de inițiativele noastre dacă pot să formulez lucrurile astfel. Cred însă că dacă se dorește ca experiența noastră să fie benefică, Uh, trebuie să ne gândim la experiența din țele de jos, de exemplu. Am observat că s-au uh, făcut, făcut progrese importante în ceea ce privește um, transportul în comun mai accesibil pentru persoanele cu handicap. Pe baza acestor sinergii și profitând de experiența pe care o avem, putem înregistra progrese în mai multe domenii. Mulțumesc foarte mult. Mai sunt încă trei întrebări înainte de următorul punct de pe ordinea de zi. Doamna Bauer, mai întâi. Vă rog. Elnézést kérek, hogy később jöttem, de hát az én saját Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze că am venit atât de târziu la această întâlnire, însă raportul meu a fost votat și a trebuit să particip la o altă întâlnire. Îmi cer scuze pentru întârziere. Trebuie să spun că ceea ce ați spus mi se pare fascinant. Trebuie să căutăm noi inițiative, dar aș dori să ne spuneți mai mult despre acest lucru. Am întrebat o, pe o colegă la dumneavoastră care ar trebui să fie prioritățile, dacă ar trebui să avem noi, noi acte legislative sau politici noi sau dacă nu cumva ar trebui să analizăm ceea ce avem deja, politicile și instrumentele existente pentru a vedea dacă funcționează. Dacă, de exemplu, există sprijin juridic și așa mai departe. Nu pot să spun că unele lucruri sunt mai importante decât altele, dar dacă ar trebui să decideți pe ce priorități v-ați concentra? Mulțumesc, doamnă Bauer. Vă rog. Sincer vorbind, cred că avem nevoie și de noi acte legislative. N-aș dori să pun accentul pe acest lucru în Institutul pentru Egalitatea de Gen. Cred că Parlamentului revine această sarcină, dar atunci când este vorba de accesibilitatea și domeniul de aplicare a legislației, acestea sunt subiecte importante pe care Institutul ar trebui să se concentreze. În legătură cu noi strategii, cred că aceasta este cea mai, pro- mai mare provocare dintre toate. de 30 sau chiar 50 de ani întocmim politici și acte legislative în același fel. Și știți la fel de bine ca și mine că am registrat anumite progrese, dar nu am ajuns încă acolo unde ne-am dorit. Cred că dacă institutul ar reprezenta un centru de gândire, acesta ar reprezenta un um, plus. Mulțumesc foarte mult. Următoarea întrebare. Ați spus că a răspuns la una din întrebările anterioare că organizația dumneavoastră semăna, seamănă foarte mult cu Institutul pentru Egalitate de Gen și asta mi-a reținut atenția. Ați putea să ne spuneți ceva în legătură cu asemănările dintre aceste organizații? Yes. Um, well, well... Desigur. În institutul pe în care activez, încercăm să vedem ce au făcut alte institute, să vedem dacă putem adapta aceste aspecte la activitatea ONG-urilor sau la activitatea autorităților. Deseori, guvernul ne solicită avizul în legătură cu aspecte legate de concediul de maternitate, îngrijirea copilului și așa mai departe. Și încercăm să le oferim un aviz cât mai obiectiv cu putință. Și deseori încercăm să ajutăm ONG-urile dacă doresc să facă ceva, nu este atât de important ce credem noi, ci încercăm să-i ajutăm să le oferim portița de intrare la guvern. Mulțumesc foarte mult! Mai avem o întrebare din partea unei clas. Mulțumesc! Ați făcut trimitere la CV-ul dumneavoastră și ne-ați spus că ave, aveți o variantă prescurtată aici, însă m-am uitat puțin la CV și eu sunt câteva lucruri pe care nu le-am înțeles eu foarte bine. La alte activități aveți, ați enumerat multe posturi pe care încă le mai dețineți. Dacă deveniți uh, membru al Institutului, credeți, credeți că puteți continua toate aceste activități, toate aceste posturi sau ar putea exista chiar și conflicte de interese? Sunteți membru al Comitetului de Consiliere Politică și a mai multor asociații în țările de jos Ați vrea să ne descrieți puțin care sunt aceste acte activități pentru a avea o perspectivă mai amplă? Mulțumesc, vă rog. În legătură cu aceste funcțiuni pe care le îndeplinesc, știți că dacă întrebați pe cineva care e deja foarte ocupat, o să, să răspundă, dacă rugați să facă ceva, o să răspundă, da, sigur, pot să fac și asta, pentru că nu e atât de important dacă că lucrezi deja oricum până la 12 noaptea, că să mai lucrezi încă o oră în plus. De fapt, nu asta e o problemă pentru mine. În legătură cu uh, comitetul Gay Games, poate știți că la fiecare 5 ani, undeva în această lume, se organizează o mare manifestare și în 98 S-a organizat uh, gay games în uh, țările de jos, am fost în comitetul de organizare și astfel am uh, ajuți țara care organizează după țara în care uh, ta uh, acest eveniment să organizeze respectivul eveniment și am oferit astfel de ajutor. Și cel mai important lucru pe care îl fac în această asociație este de a în, asocia- în alte asociații în care mai ehm, lucrez este să fac o legătura cu partidele politice, pentru că lor nu le vine atât de ușor și încerc să transmit mesajul pe care aceștia l-au Eh, mulțumesc în numele Comisiei. Aș dori să vă mulțumesc călduros pentru prezentarea pe care ați făcut-o și pentru răspunsurile foarte clare pe care le-ați dat la întrebări. Mulțumesc din nou că ați venit și vă doresc mult succes în activitățile noastre viitoare. Ja, kolleger, då... Dragi colegi, mai avem un punct pe ordinea noastră de zi de astăzi care se referă la modul în care se poate preveni violența împotriva femeilor. Am discutat îndelung acest subiect astăzi cu invitatele noastre pe 1 septembrie, coordonatorii s-au hotărât ca um, să se prezinte um, în Comisiei și Consiliului um, o propunere legată de eliminarea violenței împotriva femeilor. Am încercat să ajungem și la un proiect de rezoluție pe acest subiect pentru a aniversa, pentru a comemora cea de-a 10 -a aniversare a Zilei Internaționale a, a combaterii violenței împotriva femeilor. Acum depinde de noi să ajungem la o decizie în legătură cu aspectele globale. Rezoluția va veni ulterior. Avem, ne concentrăm astăzi pe un ansamblu de aspecte. Mai mulți membri au fost deja implicați activ în dezbaterea acestor aspecte globale și a oferit deja contribuții importante care n-au permis să întocmim această propunere legată de aspectele globale. Vreau să vă aduc câteva clarificări în legătură cu rezoluția pentru a ști care este stadiul acesteia. Versiunile lingvistice vor fi puse la dispoziție începând cu 5 octombrie. Și apoi toți colegii vor putea propune amendamente pe marginea rezoluției până pe 12 octombrie. Practic, este o metodă de lucru foarte bună și încercăm să luăm o decizie pe 4 noiembrie, în cea de-a doua sesiune de la Strasburg, va putea fi supusă votului. Iată de ce am luat această decizie în legătură cu aspectele globale, de ce este important să ajungem la o rezoluție pe acest uh, subiect. Este metoda utilizată de comisie comisia noastră pentru a aduce la cunoștință existența Zilei Internaționale uh, pentru eliminarea violenței împotriva femeilor. Cel mai important lucru este că trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a pune capăt acestei violențe de care suferă atât de multe femei. Acesta este un lucru care nu produce doar suferințe um, fizice femeilor, dar uh, afectează mai multe straturi ale societății și de aceea cred că este important ca și comisia noastră să-și intensifice eforturile pentru a elimina violența împotriva femeilor. Este important uh, pentru femeile din întreaga lume. Trebuie să avem o atitudine activă în acest domeniu. Și aș vrea de asemenea să spun că acest aspect este foarte relevant în ziua de astăzi, mai ales pentru că președinția suedeză pregătește programul de la Stockholm, care face trimitere la libertate, justiție și securitate. Credem că există o legătură puternică cu protecția cetățenilor europeni, pentru că uh, este un drept uh, fundamental ca femeile să poată trăi într-o lume fără violență. Este vorba și de justiție și de drepturile cetățenilor aici. Astfel încât, pentru toate aceste motive, sunt încântată că s-a luat această inițiativă de a aborda aceste aspecte globale și de a întocmi o rezoluție. Este un domeniu foarte important. A fost o prezentare foarte succintă dau cuvântul uh, membrilor, doamna Matia și apoi doamna Garcia Perez. Bună ziua tuturor, mulțumesc doamnă președinte, aș vrea să încep prin a cere scuze pentru că am venit atât de târziu astăzi. Astăzi este o zi foarte importantă pentru Comisia Buget, uh, unde sunt membru de plin și îmi cer scuze din nou pentru întârziere, dar vreau să subliniez importanța acestei teme și am vrut să iau cuvântul astăzi ca raportor uh, din umbră pentru întrebările orale și vreau să spun că este important să facem apel uh, astfel încât Comisia și Consiliul să-și asume responsabilitatea pe această temă care e atât de importantă, violența împotriva femeilor. Am propus un amendament la textul inițial, uh, la întrebarea orală adresată Comisiei, mai ales acolo unde se vorbește despre o masă rotundă anuală la nivel înalt. Propunerea noastră a fost să se utilizeze termenul conferință specială, astfel încât să se menționeze și uh, periodicitatea conferinței și de asemenea aș vrea să propun și cine ar trebui să ia parte la această conferință, reprezentanți ai societății civile, organizațiilor politice, instituțiilor sociale și instituțiilor publice. De asemenea, am considerat că este important să ne amintim care este scopul, cu alte cuvinte, să încercăm să dăm uh, un imbold unei uh, politici mai consecvente atunci când este vorba de violența împotriva uh, femeilor. Doamnă președintă, vă mulțumesc pentru acceptarea celor două amendamente și că îmi cer scuze că am întârziat astăzi. Doamna Perez. Mulțumesc, doamna președinte. Acest uh, parlament uh, trebuie să adopte o poziție în legătură cu un uh, fenomen trist, așa cum este violența împotriva femeilor și trebuie să luptăm împotriva acestui flagel social sub toate formele. Trebuie să adresăm o întrebare orală uh, trebuie să putem să uh, facem o rezoluție comună care să aibă susținerea întregului uh, Parlament pentru a ne pronunța răspicat. Nu știu dacă mai avem timp să mai uh, aducem o modificare întrebării orale. am uh, citit o afirmație care nu este binevenită. Se spune că niciun stat membru nu va putea rezolva această problemă, dar uh, cred că nu există nicio îndoială. Pentru a găsi o soluție, uh, trebuie mai întâi să știm, să fim conștienți că problema există nu putem să închidem ochii și să negăm ceea ce se face sau să spunem că ce s-a făcut uh, este cel mai bun lucru care se poate face. Însă, cred că legislațiile naționale propun măsuri uh, importante. Poate că pe termen scurt nu reușesc să pună stabilă uh, acestui uh, fenomen, ce puțin datele statistice ne arată acest lucru, însă trebuie să ne concentrăm pe obiectivele uh, pe termen lung. Este vorba de formarea personalului care lucrează în acest domeniu, însă toate aceste politici nu pot să aibă efect peste noapte nu putem deja să vedem consecințele pozitive. E vorba de politici necesare și pe termen lung. Va trebui să admitem, să recunoaștem eficiența acestor politici. Deci aș propune să eliminăm uh, această teză și vă repet, ceea ce vă propun nu înseamnă că închid ochii la existența acestei triste realități, dar vreau să dau uh, puțin timp astfel încât aceste măsuri pozitive să-și uh, facă resimțite uh, efectele. Mulțumesc, doamna Marcia Perez. O scurtă remarcă la aceste două comentarii. E vorba de eficiența măsurilor adoptate de statele membre. Ei bine, după părerea mea și potrivit părerii colegilor uh, mei, putem să eliminăm acest lucru în întrebarea orală, dacă uh, ea riscă să dea naștere la neînțelegeri. Doamna Sinclair și doamna Costa după aceea. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă uh, felicit pentru pasiunea pe, cu care abordați acest subiect. Uh, susțin și încurajez statele membre să elaboreze uh, planuri de acțiune. Uh, fiind uh, aleasă în uh, această instituție, nu mă opun uh, adoptării de legislație în acest sens, așa încât veți beneficia de susținerea mea. Mulțumesc! Tack! Fru Costa, god. Doamna Costa, vă mulțumesc, doamnă președinte. că ne prezentați această întrebare orală. Ea va da în plenară o posibilitate Parlamentului să evidențieze importanța acestui subiect și ce s-a făcut uh, în Europa. O mică ajustare, dacă se poate, pentru că este importantă pentru mine. În primul uh, alineat se spune că nu este numai uh, o problemă de sănătate publică, ci uh, duce și la inegalitate, vorba de violența împotriva femeilor. Nu e vorba numai de sănătatea publică, ci este și o adresă la adresa demnității oamenilor, individului și acest lucru este consfințit uh, în Carta noastră de valori o uh, sugestie. Atunci când am uh, pus uh, între, când vom pune întrebarea, sigur că răspunsurile vor fi concrete în dezbatere, dar poate că noi, ca femei, nu ne-am aplecat prea mult asupra a ceea ce putem să facem Uh, în legătură cu caricaturile care uh, uh, denaturează imaginea femeii în mass media. Și noua directivă privind televiziunea fără frontieră are coduri etice, dar acest lucru nu este menționat. Cred că nu știu dacă uh, asta este uh, în competența noastră să cerem, să invităm Comisia să facă acest lucru. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste păreri și participarea la această activitate. Un uh, comentariu pentru doamna Costa. Împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere că este important să punem această întrebare. Este inclusă în rezoluție, dar nu și în întrebarea orală, pentru că trebuie să limităm întrebarea orală și să includem mai multe puncte în discuția rezoluției. Sper că colegii sunt de acord cu această abordare și cu această modalitate de lucru. Aș dori acum să ajungem la o hotărâre în ceea ce privește întrebarea orală. Vă întreb așadar dacă membrii comisiei sunt gata să uh, adopte uh, întrebarea orală cu uh, amendamentul de la, din partea domnului Garcia uh, Perez prin care uh, se elimină uh, teza în legătură cu rezultatele uh, obținute până acum de statele membre în această privință. Deci putem să adoptăm fără uh, vot. Am hotărât unanim uh, că vom adopta cele două întrebări orale. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru întâlnirea noastră de astăzi. Doamna Bauer dorește să ia cuvântul. Îmi cer scuze, îmi dau seama că uh, intervin târziu. Uh, susțin uh, întru totul propunerea de a elimina uh, propoziția legată de succesele înregistrate în program. Poate că am putea să dăm o notă pozitivă, pentru că e o problemă europeană, e nevoie de o acțiune comună sau ceva de acest gen. De asemenea, susțin să includem un text să includem un text uh, și partea cu demnitatea femeilor. Mi se pare că este necesar să menționăm acest lucru. E o un, uh, observație minoră. Mulțumesc, uh, doamna Bauer. Încă o dată. Avem uh, un punct în ceea ce privește demnitatea umană în uh, textul rezoluției și uh, vom discuta acest lucru când vom discuta rezoluția. Membrii comisiei pot să depună amendamente, deci vom discuta asta când ajungem la rezoluție. Acum, în ceea ce privește întrebarea orală, am uh, constatat că suntem cu toții de acord să adoptăm uh, întrebarea cu amendamentul uh, doamnei Garcia Perez. Așa este? Da? Înțeleg că așa stau lucrurile, de aceea mulțumesc tuturor colegilor, celor din secretariat, care au contribuit la această după-amiază foarte interesantă. Mâine, coordonatorii vor Uh, hotărâ cine sunt experții care vor fi numiți la Institutul